So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte auf die Plätze einzunehmen. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Poate reușim să reducem puțin umiditatea din uh, sală. Sehr stickig. Pentru că nu avem foarte mult oxigen. Ordinea de zi nu a fost uh, modificată, continuăm cu comunicările președintelui, în afară, estonă, în afară de estonă și malteză, regimul lingvistic este, este complet. Uh, în ceea ce privește apoi uh, vizitele la Agenția Europeană pentru Medicamente, apoi agenții, uh, vizita din Irlanda și toate aceste trei rapoarte le puteți găsi pe uh, internet. Astăzi, alături de noi, este un grup de 26 de vizitatori care au răspuns invitației uh, doamne, doamnei Grostet. Uh, Vor sosi la ora 15.30. Din punctul de vedere al uh, dialogurilor tripartite vis-a-vis -vis de gazele florurate, am avut al, al treilea dialog tripartit Apoi, din punctul de vedere al EBS, vom avea mâine între 18.30 18 și 20.30 un alt dialog tripartit în legătură cu tutunul. Pe data de 2 uh, noiembrie a avut loc deja a doua, al doilea dialog tripartit și cred că pe data de 12 decembrie uh, vom avea a treia întâlnire pe parcursul a trei zile și, de asemenea, un alt dialog tripartit. Ieri am ajuns la un acord cu Consiliul în legătură cu emisiile de dioxid de carbon a autoturismelor pe marginea raportului Ulmer și cred că putem considera că acest compromis cu Consiliul este unul acceptabil. Unele lucruri uh, s-au modificat, 5% din autoturisme pentru 365 de zile uh, pot să atingă o valoare superioară. După această perioadă, totuși, emisiile uh, trebuie să respecte pragul stabilit. Este un lucru pentru care am luptat și aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și raportorului Cred că am uh, lucrat foarte bine în echipa noastră. Mario Pirilio, văd că sunteți prezent, doresc să mulțumesc și noastră în calitatea de raportor din umbră. Continuăm cu aprobarea proceselor verbale a reuniunilor din 10, 17 și 24 octombrie. Acestea sunt la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu vor fi obiecții până la sfârșitul ședinței, ele vor fi considerate a fi adoptate și acum continuăm cu punctul 4 de pe ordinea de zi raportor, domnul Mario Pirilio. Și dau cuvântul domnului Pirilio. Mario, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții suntem de acord că controlele din sectorul uh, agroalimentar sunt esențiale pentru a garanta sănătatea umană, dar și sănătatea și bunăstarea animalelor și a furajelor. Trebuie să ținem cont, desigur, de contextul internațional și, în plus, să analizăm exporturile din Uniunea Europeană, să controlăm importurile în Uniunea Europeană, să ne asigurăm că sunt respectate standardele impuse și să există o plusvaloare a acestor uh, controle. În uh, mai în luna mai a fost uh, propus uh, a fost propus un pachet uh, legislativ care discută despre o strategie care acoperă uh, toate aspectele de la semințe până la alimentele finale care urmează să fie puse pe masa uh, oamenilor. Și ideea principală este să fie garantată siguranța acestor alimente. Acum, cont- Uh, controlele efectuate se fac pe baza regulamentului 882 din 2004. Ideea uh, revizuirii legislației este de simplificare a legislației și de a ajunge la o armonizare a controlelor. Astăzi putem interveni pentru a ne asigura că regulile sunt clare, astfel încât orice probleme posibile să fie limitate uneori se întâmplă probleme datorită faptului că regulile nu sunt foarte clare, ceea ce permite interpretarea lor diferită. Ce aș dori să spun de la bun început este că nu a avut, de fapt, loc un schimb de opinii pe marginea acestui pachet legislativ. Deci, raportul meu trebuie înțeles ca fiind un proiect de raport, nu este unul cuprinzător. Nu pot pretinde că am acoperit toate aspectele pertinente. După ce vom <laughs> fi avut dezbaterea cu colegii, voi uh, ține cont, desigur, de toate remarcile colegilor. Cred că trebuie să asigurăm o frecvență minimă a controlelor în lanțul alimentar, tocmai pentru că există uh, diferențe atât de mari. În unele state membre, se efectuează controle pe o bază lunară. În alte țări aceste controle au loc uh, doar uh, o dată pe an și aceste diferențe subminează securitatea, siguranța și încrederea în acest sistem. Armonizarea frecvenței controlelor efectuate ar putea oferi consumatorilor o garanție superioară legată de siguranța alimentelor. Eu cred că Comisia Europeană trebuie să definească prin intermediul actelor delegate o frecvență minimă a, a controlelor efectuate. Un alt aspect important uh, este frauda alimentară. Știm foarte bine că în Europa există asemenea probleme. Ultimul scandal a fost cel al cărnii de cal. Tocmai de aceea Consider că ar fi bine să creăm unele centre europene de referință. Pentru a ne asigura că sănătatea și bunăstarea, în același timp calitatea alimentelor noastre sunt asigurate. plus, trebuie să ne asigurăm că toate informațiile sunt publicate. Și că în momentul în care deficiențele au fost uh, remediate, acest lucru este cunoscut de opinia publică. Am primit mai multe comentarii și am impresia că lucrurile nu sunt uh, foarte bine înțelese Uh, privind acest uh, regulament. Tocmai de aceea aș dori să clarific anumite elemente. Nu este vorba doar de controle generale, ci și de controle uh, sectoriale. La articolele 8, 2 și 14 există, sunt stabilite standardele generale, apoi în articolele între 15 și 24 standardele sectoriale. Vis-a-vis -vis acum de derogările pentru întreprinderile mici și mijlocii și taxele obligatorii. Îmi place propunerea Comisiei Europene de a prevedea derogări pentru micro-întreprinderi. Însă, mi se pare că propunerea este totuși prea largă. Dacă o întreprindere are o cifră de afaceri mai mare de 2 milioane de euro și dacă vom folosi acest criteriu pentru a, pentru a deroga, pentru derogările pentru micro-întreprinderi, cred că ar fi derogate prea puține asemenea micro-întreprinderi. Eu aș propune să scădem acest plafon până la suma de 200.000 de euro. Însă sunt deschis să accept și alte propuneri. Poate colegii noștri consideră că o altă sumă ar fi relevantă din acest punct de vedere. Ideea mea este de a iniția o dezbatere tocmai pentru a afla care este părerea colegilor vis-a-vis -vis de acest punct. Apoi, un alt element. Dacă vom uh, accepta acte delegate pentru Comisia Europeană, acest lucru nu înseamnă că acestea trebuie să acopere și elementele sectoriale. La amendamentul 28, aliniatul 1, cred că există o eroare, pentru că se face referire la aliniatul 2, care nu are ce căuta acolo. Mă opresc aici pentru că aștept să văd care este părerea co- colegilor noștri. Mulțumesc, domnule Birilio în, în locul domnului Schnellhardt are uh, cuvântul domnul Zeber. Uh, vă mulțumesc, doamna Schnellhardt are cunoștințe medicale speciale în acest domeniu. Din păcate trebuie să participe la întâlnirea cu țările um, ACP, dar mi-a transmis mie ideile pentru această întâlnire. Am pregătit un uh, text pe care îl voi respecta și domnul Schnellhardt are îndoieli în legătură cu uh, necesitatea modificării, revizuirii regulamentului 882-2004. Nu consideră că noua propunere este una mai bună. Dumnealui crede că scandalurile din lanțul alimentar și a fost uh, amintit uh, scandalul cărnii de cal, și că în acest context, într-adevăr, trebuie să trecem la anumite măsuri. Problemele pentru domnul Schnehar se leagă de domeniul de aplicare. Dumnealui nu consideră că toate prevederile legate de controlele oficiale trebuie să fie acoperite printr-un singur act legislativ, pentru că toate, ace- toate aceste controle funcționează destul de bine și acum. Cred că fiecare sector trebuie să aibă libertatea de a stabili principalele principii. Apoi, um, informațiile despre întreprinderile alimentare, principiul name and shame, acesta trebuie să fie folosit uh, în momentul în care există încălcări grave ale cadrului legislativ. Atunci, uh, cetățenii trebuie să fie informați uh, în legătură cu alimentele suspecte și în legătură cu întreprinderile vinovate. Dar unele cazuri ne arată și știm foarte bine ce s-a întâmplat cu aruncarea vinei asupra uh, castraveților sau roșilor din uh, Spania că asemenea practici pot arunca o, o lumină neagră asupra unor întreprinderi care de fapt nu au nicio vină din acest punct de vedere. Drept urmare, consideră că este foarte necesar să definim clar când, în ce moment autoritățile au voie să publice unele informații, mai ales dacă este vorba de informații sensibile legate de uh, unele alimente și de unele întreprinderi. Un alt domeniu care ridică probleme este publicarea rezultatelor uh, unui uh, control specific un asemenea control uh, oglindește doar un anumit uh, punct în timp și trebuie să înțelegem că uh, sistemul de control, de fapt, este gândit pentru a funcționa pe o perioadă mai lungă de timp. Cred că este nevoie de, așadar, de o publicare desfășurată pe o perioadă mai lungă de timp și nu publicarea pur și simplu a rezultatului unui singur uh, control. În ceea ce privește actele delegate, știm foarte bine cât de sensibilă este această temă în Parlamentul European, pentru că este vorba de uh, scoaterea unor prevederi din partea dispozitivă a textului în uh, partea secundară a textului și în urma acestui, uh, acestui uh, transfer de dispoziții, cred că noi ne pierdem uh, puțin puterea de control ceea ce reprezintă o problemă pentru noi. Deci, toate aceste elemente ar trebui să se regăsească în partea dispozitivă a regulamentului. Dacă nu, vom putea pur și simplu să acceptăm sau să refuzăm propunerea făcută de comisie când vine vorba de delegate. În urma tratatului de la Lisabona și în urma extinderii procedurii legislative ordinare, Parlamentul European ar trebui să fie capabil să-și uh, consolideze poziția și să nu aibă o poziție mai uh, slabă. Din punctul de vedere al uh, taxelor, știți foarte bine că în noua propunere legislativă se, se amintesc și aceste taxe, și domnul Schnellhardt uh, consideră că, într-adevăr, uh, trebuie schimbate lucrurile din acest punct de vedere. Uh, am avea nevoie de un sistem fiscal cuprinzător în, în, în domeniul alimentar, lucru care este foarte greu de impus în, în contextul economic dificil din acest, din acest moment. Cred că trebuie să Uh, ține seama de riscul presupus de fiecare sector în parte și sectoarele care au un risc uh, sporit ar trebui să contribuie mai mult la uh, taxele care urmează să asigure funcționarea sistemului de controle. Și apoi trebuie să țină seama de diferențele când vine vorba de puterea de cumpărare a consumatorilor în diferitele state membre și uh, să fim precauți, mai ales când vine vorba de crearea unor uh, noi structuri birocratice. În plus, cred că trebuie să acordăm o atenție specială întreprinderilor mici și mijlocii, care au un rol foarte important în domeniul alimentar. Acesta a fost în mare textul domnului Schnellhardt. Aș dori să-mi exprim și eu uh, opinia personală când vine vorba de taxe. Uh, este un uh, punct uh, sensibil. Știm că există unele întreprinderi care își plătesc proprii uh, inspectori de calitate și cred că nu trebuie să exagerăm aici prea mult. Știm foarte bine cât de importantă este informația în societatea de astăzi și din acest punct de vedere, de vedere cred că trebuie să fim precauți care sunt informațiile uh, publicate de autoritățile publice, tocmai pentru că există foarte multe mecanisme neoficiale de control care uh, pot contribui și ele la asigurarea calității alimentelor. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Paulson, dacă este alături de noi. Nu? Dacă nu, uh, domnul Stas. Um, Ik, uh, ik verwelkom het, uh, het voorstel van het, uh, het ontwerprapport van de heer Perillo. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc colegului Pirilio pentru proiectul de raport. Cred că ar trebui să ne dăm seama că fiecare scandal alimentar creează șocuri foarte mari în, la nivelul încrederii cetățenilor în industrie. Nu trebuie ca aceste controle să semene frica în rândul lor. Pentru grupul nostru parlamentar, regula de bază este că autoritățile trebuie să ia parte la toate controlele. Autoritățile trebuie să vegheze să existe suficiente mijloace financiare, să existe personal pentru controle, iar personalul să fie format așa cum trebuie, să aibă formarea necesară. Dar se pare că nu este cazul. Săptămâna trecută, în Belgia, în țara mea, la o inspecție, o inspecție din partea FAO, Serviciul nostru de inspecții, care înainte era foarte performant de altfel, am aflat așadar că acesta a trebuit să facă economii la nivelul personalului și mijloacelor utilizate. Iată așadar o problemă esențială pentru noi. În rest, cred că trebuie să existe o colaborare foarte strânsă între autoritățile de control. Există la ora actuală sistemul uh, de alertă care funcționează pentru sectorul alimentar. Apoi avem și fraudele în sectorul alimentar. Un astfel de sistem de alertă ar trebui să existe și aici. E ceva ce nu ține de sănătatea publică, ci ține de protecția consumatorilor. Poate, pot exista sisteme de autocontrol, însă eu repet, controlele oficiale trebuie să fie punctul cheie. Serviciile de control trebuie să facă suficient analize de risc, trebuie să existe și inspecții neanunțate, este esențial. În orice caz, controlele trebuie să nu fie întotdeauna neapărat anunțate. La fel și procedurile de audit. Este vorba de auditele biroului de alimentație și acesta trebuie să facă controle inopinate. Apoi, problema cea mai mare este finanțarea. Autoritățile se află sub presiunea necesității de economii. Putem discuta despre mijloacele de finanțare, însă trebuie să ne organizăm în așa fel încât să existe o separare strictă între controlor și controlați. Trebuie să fie garantat pe deplin principiul independenței. Am constatat că și în Belgia este important ca serviciile de control să fie suficient de independente. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să țină de Ministerul uh, a sănătății publice, nu de agricultură. Când a avut loc uh, problema cu uh, boala vacii nebune, a existat o comisie specială dar încetul cu încetul constat că Ministerul Agriculturii din țara mea uh, s-a implicat aici și nu este bine. Apoi, transparența. sunt pentru un grad foarte ridicat de transparență. Iar în ceea ce privește publicarea, trebuie publicate uh, rapoarte fiabile. Trebuie să aplicăm transparența. E bine să controlăm totul însă este nevoie să existe și sancțiuni adecvate. Dacă sancțiunile impuse anumitor, anumitor um, agenți uh, nu sunt suficient de stringente, atunci vom avea probleme. Iată așadar ideile, pornind de la care vom încerca să aducem amendamente. Mulțumesc, Julie Garling, în numele acela. Julie Görling for the ECR. Thank you. Um, I'll be brief. I'm, thank you. Mulțumesc foarte pe scurt, îi mulțumesc domnului Pirilo pentru raportul său. Un lucru care mi-a sărit în ochi din start este că trebuie să avem foarte mare grijă la subsidiaritate. Există anumite zone problematice și trebuie să fie clar că nu trecem de aceste limite. Mă îngrijorează mai ales numărul de acte delegate și de punere în aplicare. Se presupune că trebuie să reducem povara administrativă, este vorba de simplificare, însă se pare că facem opusul se pare că va deveni și mai greu. 160 de articole. Mi se pare foarte complicat. Trebuie să analizăm îndeaproape totul. Abordarea tarifelor nu ia în considerare diferențele între statele membre. Cred că statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a decide uh, trebuie să aibă datoria foarte clară de a se asigura că colectarea acestor tarife se face. Nu cred că e pertinent să direcționăm noi felul în care se vor face aceste plăți. Salut mai ales amendamentul 39 cu privire la producția primară. Eu, personal, am lucrat la uh, reforma la CAP, la, la mm, cap și cred că nu ar trebui să ne jucăm aici. Toți ceilalți operatori vor putea să transfere costurile către producătorii primari, fără amendamentul domnului Pirilo. Cred că toată lumea ar trebui să citească acest amendament și să îl ia în considerare. Producătorii primari nu mai au la cine să transfere costurile. După cum știm, deja ei se află deja sub un sub uh, atac și au probleme cu profitabilitatea și trebuie să ne asigurăm că nu îi împovrăm și mai tare, pentru că altfel vor avea probleme. Apoi aș dori să mă refer un pic la fraude. Bineînțeles, această propunere cu privire la controlele oficiale vine în urma crizei cărnii de cal. Cred că este important să nu punem sub aceeași umbrelă anumite probleme. Există o diferență între controlele oficiale și controlele alimentare. Verificarea. Aici este vorba de verificarea, cu, de verificarea respectării legislației UE Bineînțeles, nu vrem ca de pe urma acestor controle neapărat să găsim toate fraudele. Este un instrument, bineînțeles, însă la urma urmei detectarea fraudei se referă la tehnici, de, tehnici polițienești, de detecție, detectări uh, in, uh, neanunțate. Nu putem avea reguli prea rigide în acest sens, pentru că atunci agenții vizați vor ști care sunt regulile și se vor putea aștepta la controle, dar uh, iată care este problema. Nu cred că aici, în acest cadru, ar trebui să ne ocupăm de respectivele aspecte. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Christopher Fielner și apoi Linda McAven. Mulțumesc. Dacă acum câteva săptămâni m-ar fi întrebat cineva dacă doresc să vorbesc cu privire la aceste aspecte, aș fi spus că nu. Dar acest lucru era înainte să-mi dau seama că practic e vorba de control a tot. E vorba de un domeniu de acoperire foarte mare pentru aceste controle. Subiectul care m-a făcut să doresc să particip la această discuție și să înaintez amendamente a fost următorul. Acum, cu acest regulament, avem un regulament și pentru materialul reproductiv vegetal și uh, silvic. Cred că acestea sunt și ar trebui să fie tratate în mod diferit. Decât să păstrăm directiva actuală cu privire la materialul reproductiv silvic, ar fi bine să ne întrebăm de ce să reparăm dacă nu e stricat. Am discutat cu multe state membre și am analizat materialul care stă la baza acestui regulament. Se pare că toate statele membre doresc să păstreze directiva care există la ora actuală cu privire la materialul productiv silvic. Cred că s-ar ajunge în mod clar la o povară administrativă adițională asupra uh, Um, proprietarilor de păduri și tuturor jucătorilor din acel domeniu, tuturor actorilor din acel domeniu. De ce cred că nu ar trebui să reparăm această, acest aspect? Directiva este destul de nouă. Este din 1999. Este un exemplu de directivă care a fost implementată foarte bine de către toate statele membre. Directiva are doar 10 ani, prevederile sunt destul de moderne și conform standardelor, așadar nu văd de ce ar trebui să fie actualizate în, acea, în prezentul regulament. Aș înțelege dacă am avea o alt, dacă am luat o altă cale putea ajunge la un cost crescut al gestiunii pădurilor, care aduce la probleme de, de sustenabilitate. Dacă avem același um, sistem de trasabilitate, ca și în acest uh, regulament, unii proprietari de păduri ar dori să reducă diversitatea pentru a reduce costul trasabilității. Apoi avem probleme similare și când vorbim despre plantele destinate consumului uman, însă nu are sens uh, să vorbim despre aceste lucruri când vorbim despre păduri, despre silvicultură. În concluzie, ce cred eu? Avem nevoie de o, de o actualizare generală în uh, acest regulament, însă unele dintre detalii trebuie analizate îndeaproape. De aceea m-am concentrat pe silvicultură, pentru că știu aceste lucruri. Trebuie să vrem însă dacă mai sunt și alte zone care sunt tratate în acest fel, dar nu ar trebui să fie tratate în acest fel, trebuie să le luăm în considerare. Trebuie să evaluăm toate diversele aspecte, unul câte unul. Deocamdată pot să spun că materialul productiv silvic trebuie scos afară. Vă mulțumesc. Lina McEvan. Lina McEvan și apoi Pilar Ayuso. Schimbăm. Mulțumesc. Este un dosar foarte complex. Îmi pare rău că a venit în fața, legisla- în fața noastră atât de târziu în mandatul nostru parlamentar. Atât de mulți colegi ajung cu rapoartele lor la o concluzie, dar cred că nu ne vom putea concentra cum trebuie pe acest raport, având în vedere momentul târziu când apare. Mă îngrijorează toate aceste legi mamut care încearcă să rezolve toate problemele dintr-o dată. Experiențele recente cu anumite acte de delegate în domeniul controlelor alimentare nu îmi oferă foarte multă încredere cum că noi, ca legislatori, ar trebui să permitem că, ca deciziile să fie luate de comisii tehnice prea des. acestea se pare că nu pot ajunge la o decizie sau nu doresc să fie văzute că iau decizii nepopulare. Așa, dar de multe ori nu votează sau se abțin și se ajunge la acte delegate nesatisfăcătoare care ajung în fața Parlamentului. Trebuie să avem grijă așadar. Aș dori să pun o întrebare comisiei. Știu că de mulți ani puneți, pregătiți uh, această legislație. Când am avut discuții aici cu directorul general și cu comisarul, au spus că s-au învățat anumite lecții și vor fi incorporate în, această, în acest proiect de lege. Ce lecții ați învățat și ce ați uh, introdus din acele lecții în acest proiect de lege? Acum aveți șansa de a face acest lucru. Independența controlelor, mai ales la inspecțiile cărnii. Când oamenii lucrează la abatoare, nu este un mediu de lucru foarte ușor. Nu poți să mergi să mergi și să-i spui șefului, uh, auzi, avem o problemă, vino, aruncă o privire. Aici linia merge foarte repede, există foarte mulți migranți care lucrează acolo și condițiile de lucru nu sunt prea grozave pentru multă lume. Iar abilitatea membrilor personalului din aceste abatoare de a pune la îndoială, uh, de a pune întrebări um, conducerii este foarte redusă. Așadar, cum dorește Comisia să ne modernizăm? În trecut, când vorbeam despre modernizare, ne refeream la dereglementare în cadrul regimului de inspecție a cărnii. După ce am avut scandalul cu carnea de cal, am avut o problemă cu frecvența inspecțiilor. Abatoarele sunt inspectate în continuare, o dată la șase luni, însă însă locurile unde se taie carnea nu sunt inspectate atât de des. Anumite astfel de locuri au fost inspectate foarte tare, deoarece, foarte mult, deoarece în unele abatoare există controle proprii, așadar se... Așadar, constatăm că în unele locuri au loc uh, controle foarte dese, între anumite, însă în anumite locuri mai mici nu există controle dese. Aș dori anumite comentarii din partea comisiei, să vedem ce părere are comisia cu privire la aceste aspecte. Deci nu doar cu privire la abatoare, ci și cu privire la celelalte uh, uh, celelalte locuri unde se procesează carnea. Am auzit și anumite mențiuni cu privire la calitatea cărnii. Diverse produse care nu neapărat te vor îmbolnăvi, dar pe care oamenii nu vor dori să le mănânce. Cum abordează acest proiect de lege calitatea mâncării? Deci nu doar aspectul siguranței mâncării, ci a calității mâncării. Mai de mult se vorbea despre faptul că anumite, că se pot combina bucățele de carne din abatoare în așa fel încât să, să obțină uh, codlete și fileturi. Uh, Însă nu am fost de acord cu acest lucru, pentru că nu respectă calitatea, standardele de calitate. Așadar, constat că v-ați referit doar la siguranța hranei și nu și la uh, calitatea ei. Mulțumesc, Linda Mac. Evan Pilar Ayuso, urmată de Dagmar Rothbernd. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al, al ponente Pirillo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului Pirillo, a cărui muncă o apreciez foarte mult. În general, cred că suntem uh, Există puncte comune între noi, dar permiteți-mi în primul rând câteva remarci generale. Avem îndoieli în legătură cu necesitatea de extindere a domeniului de aplicare asupra tuturor sectoarelor de exemplu, asupra pepinierelor și așa mai departe. Cred că acestea nu fac parte din lanțul alimentar, de exemplu. Apoi, discutăm despre diferitele indicații uh, geografice de origine și așa mai departe. Nu știm dacă și acestea trebuie să fie reglementate aici. Apoi, există uh, controle oficiale și controle neoficiale. Și mie mi se pare că formularea de, din acest moment exclude sau pune pe, consideră celelalte, ofici, celelalte controle care nu sunt oficiale ca fiind uh, mai puțin uh, pertinente ca cele uh, oficiale. Lucru care nu este neapărat adevărat. Comisia propune foarte multe acte delegate și faptul că aceste controle naționale nu ar fi de competența Comisiei Europene, ci de competența statelor naționale. Când vine vorba de finanțarea controlelor, apoi Comisia propune ca taxele care urmează să fie colectate să fie administrate în mod direct de administrațiile sanitare, pentru, tocmai pentru, pentru finanțarea acestor controle. Dar nu trebuie să uităm că există unele sisteme fiscale, așa se întâmplă, de exemplu, în Spania, unde autoritățile, administrațiile fiscale sunt cele responsabile pentru colectarea taxelor și pentru redistribuirea lor. Deci, cred că ar trebui să ținem cont de aceste diferențe, eventual prin intermediul unui amendament. Pe de altă parte, controlul exporturilor ține de competența statelor membre. Cred, cred că din acest punct de vedere, Comisia își arogă o competență care nu-i, nu-i uh, aparține. Statele membre sunt cele care trebuie să con- controleze export, exportatorii și importatorii. În plus, Comisia dorește să se amestece și în inspecțiile efectuate uh, asupra produselor uh, care urmează să fie exportate în țări terțe, unde trebuie să aibă loc controle care, de fapt, nu, nu țin de competențele Comisiei. Mulțumesc, Dagmar Rodberant, acum urmat de John Stewart. Agnew. Dagmar. Nu. Doamnele au prioritate prioritate întotdeauna. Îți mulțumesc, Matia, sună doamna Rodberant. Am un sentiment de deja vu în urma acestei uh, dezbateri și am ezitat dacă să intervin și eu în această dezbatere sau nu, pentru că Cinstit vorbind, uneori am impresia că e mai bine să nu iei cuvântul pe marginea unei teme pe care o cunoști prea bine de prea mult timp. Nu doresc să fiu arogantă și nu doresc să exagerez uh, deloc, dar nimeni uh, din această sală nu cunoaște mai bine acest domeniu al igienei uh, alimentelor uh, ca mine și ca Barstas. Uh, și v-am ascultat pe unii dintre dumneavoastră, am ascultat-o pe Julie Girling și mi se pare că unii din uh, colegi nu sunt de pe planeta asta. Când aud cât de important este să respectăm principiul subsidiarității și că statele membre ar fi competente, da, într-adevăr, este, este de, a fost de competența statelor membre și tocmai de aceea am avut uh, scandalul cărnii uh, de cal. Uh, statele membre au uh, decis că nu uh, că nu trebuie etichetată carnea care provine de la animalele care pot mânca doar uh, furaje uh, provenite de la uh, plante, cum sunt vacile, de exemplu. Doar statele membre au, uh, au decis că este posibil să avem uh, furaje ieftine indiferent de calitate, calitatea lor, și statele membre au decis, după ce au aflat că există un scandal, că foarte multe animale sunt infectate și că există posibilitatea ca și ființele umane să fie uh, afectate de boala vaccină, nebune și așa mai departe, să forțeze Comisia Europeană să scoată mii de pagini din anumite documente, deci toate acestea au, au ținut de uh, prerogativele statelor membre. Și cred că cine are încredere în statele membre din acest punct de vedere, dă dovadă de un caracter puternic, într-adevăr. Dar pe mine mă bucură ceea ce a făcut domnul uh, Pirilio. Chiar dacă nu, nu sunt sigură că pot fi de acord cu amendamentul 39. Cred că aici dăm dovadă de prea mult optimism să avem încredere la producția la fața locului și preproducția în alte, în alte contexte. Aici cred că am unele, unele îndoieli și aș dori să stric puțin optimismul care s-a manifestat în, acest, în această sală. Când discutăm despre controle și Linda McEvan a fost foarte clară din acest punct de vedere. Se pune întrebarea dacă am tras învățămintele necesare. Se pune întrebarea dacă statele membre au tras învățămintele necesare. Putem redacta o propunere legislativă perfectă. Eu sper că în momentul în care vom uh, încheia procesul legislativ, uh, propunerea legislativă va fi una cât mai aproape de perfecțiune, chiar dacă nu sunt atât de sigură că vom reuși acest lucru după ce am uh, ascultat, de exemplu, pe Julie Gerling. dar um, indiferent de rezultatul final, eu voi spune că cei care nu au susținut cele mai bune controle pun uh, în risc uh, sănătatea consumatorilor. Dar, revenind la ideea inițială, dacă avem pachetul legislativ perfect, ce se va întâmpla? Avem 28 de state membre cu o populație de aproape 500 de milioane de locuitori. Și nu putem să ne permitem un număr imens de inspectori, un milion de inspectori uh, comunitari. Drept urmare, va trebui să ne bazăm pe competențele din statele membre și să punem întrebarea dacă statele membre vor fi de partea noastră, dacă vor fi dispuse să investească în finanțarea unor inspecții mai bune și mai uh, frecvente. Nu cred că acest lucru se va întâmpla. Haideți să vedem ce s-a întâmplat uh, ultima dată când am discutat despre Uh, uh, frecvența sporită a inspecțiilor în abatoarele unde se sacrificau uh, porci sau ce se întâmplă cu inspecțiile din fabricile de procesare a cărnii. E bine, eu am vizitat foarte multe abatoare, am vizitat foarte multe asemenea fabrici de procesare și am văzut cât de repede se desfășoară uh, activitățile acolo. Și înțeleg uh, intenția de Gesanco când uh, când s-a, când s-a propus uh, reducerea inspecțiilor la, doar la vizibilitate, nu la atingerea cărnii respective. Este o abordare, dar oricum Cred că ne putem aștepta și aici că statele membre vor dilua propunerea noastră și aș putea să continui cu, pe linia începută de Linda. Și aș dori și eu să știu din partea Comisiei Europene care sunt învățămintele trase și unde se oglindesc acestea în uh, această propunere. Și aș dori să știu ce vor face statele membre, ce își doresc statele membre vor mări frecvența inspecțiilor. Cred că știm cu toții care este, care este răspunsul la această întrebare. Uh, de asemenea, știm foarte bine că ne-am uh, dorit etichetarea țării de origine a cărnii procesate. Nu am obținut acest lucru. Și mă voi opri imediat. Uh, Matias, Știm foarte bine că Comisia a redactat o analiză de impact. S-a spus că este prea costisitor să avem o asemenea etichetare a cărnii procesate și că, de fapt, consumatorii nu, nu doresc să afle aceste, aceste informații. Eu nu cred că acest lucru este adevărat. Oricum, acest raport este unul foarte bun. Mario Pirilă a făcut, a făcut tot ceea ce a putut, cu excepția amendamentului 39. Dar de fiecare dată, eu consider că grupul ECR, care se referă în mod repetat la principiul subsidiarității, de fapt, pune în pericol sănătatea consumatorilor pentru că statele membre nu investesc, nu își doresc să aibă sistemă de control mai bună. Dacă nu, nu se va mai produce niciun uh, scandal alimentar, cred că această propunere va fi diluată până la urmă de statele membre. Ok. Jetzt, last but not least, no. John Stuart Mulțumesc, care acum cuvântul John Stuart Agnew. Domnule președinte, îmi cer scuze că am intervenit înainte, înaintea antevorbitoarei. Fusesem foarte interesat să ascult ce are de spus doamna Dagmar uh, Rotberent și vă rog să mă ascultați, pentru că spuneți că cunoașteți foarte bine bolile um, animalelor și modul în care acestea sunt gestionate. E bine, eu sunt un, uh, eu sunt un uh, fermier și uh, Uh, știu care este realitatea. Am văzut când mi-a murit un număr imens de, de miei, pe, tocmai pentru că și-a trebuit să-i sacrific datorită autorităților. Și știm știm care este realitatea legată de societățile de asigurări când vine vorba de efectuarea unor teste pentru stabilirea prezenței salmonella. Dar până la urmă, testele au fost, toate testele au fost uh, negative din partea autorităților și s-a văzut foarte bine că, de fapt, salmonella a venit din ou, ouăle importate din uh, Spania. Apoi ne-am uh, confruntat cu gripa aviară și autoritățile sanitare ne-au impus niște condiții draconice din nou și vă asigur, doamnă, că în fiecare săptămână sunt vizitat de diferiți inspecții, de dif- diferiți inspectori și până la urmă am reușit să trecem toate aceste teste. Până la urmă, în legătură cu această propunere am primit foarte multe reacții din partea uh, oamenilor din circunscripția mea electorală și mă gândesc că discutăm despre raportul domnului Pirilio, nu? Pirilo. Este vorba de materialul de reproducere a plantelor. Mă tem că e punctul greșit, nu? la numărul 4, nu? Controle oficiale referitoare la bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor și așa mai departe. Acesta este punctul de pe, de pe uh, ordinea de zi. Mm, cred că, <laughs> într-adevăr, aceste uh, inspecții uh, sunt uh, foarte supărătoare pentru, <laughs> sunt foarte supărătoare pentru fermieri și nu pentru vită. Nu, domnule președinte, uh, doream să confirm dacă discutăm despre același punct de pe ordinea de zi. Domnul președinte, suntem la punctul 4, nu la punctul 7. Mulțumesc, Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt și eu mă voi alătura celor spuse uh, de colega Ron și de Barstas. Este un subiect cu privire la care noi, parlamentarii europeni, avem o, o responsabilitate foarte mare. Cetățenii noștri se așteaptă la rezultate din partea noastră. Rezultatele se pot uh, concretiza în ceea ce mănâncă ei zi de zi. Trebuie să fim exigenți. Trebuie să fim realiști uh, misiunile, uh, trebuie să fim realiști asupra faptului că sistemele existente nu își îndeplinesc rolul. Mai dau un punct. Mă îndoiesc foarte tare de numărul de acte delegate prevăzut de către acest proiect de lege. Mi se pare că este o manieră de a oferi prea multe responsabilități comisiei și iar acest lucru nu este uh, acceptabil. Thank you, uh, Mrs. Lepage. Mulțumesc, doamna Lepaj. A fost ultimul vorbitor din uh, rândul europarlamentarilor și acum doamna Carmen Garo, cred, cred că reprezintă comisia și urmează să ia cuvântul. Da, aveți dreptate, domnule președinte. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru un raport pe care noi îl considerăm foarte constructiv și care uh, își propune să îmbunătățească propunerea comisiei. Mă voi referi la câteva elemente și voi încerca apoi să răspund la unele întrebări. Când vine vorba de taxe și de derogările de la plata acestor taxe obligatorii pentru întreprinderea mici și mijlocii, aș dori să vă aduc aminte care a fost uh, motivul uh, pentru care Comisia a făcut această propunere și anume să punem la dispoziția autorităților competente din statele membre resursele necesare pentru a-și desfășura uh, activitățile de control la un nivel uh, suficient. Pe noi uh, ne îngrijorează și acesta a fost punctul de plecare pentru Comisia Europeană. Ne îngrijorează faptul că reducerile bugetare și problemele financiare cu care se confruntă statele membre duc la situația în care controlele oficiale sunt reduse tot mai mult și s-ar putea să uh, nu țină seama de, să nu fie adecvate cu nivelul de risc uh, regăsit în lanțul uh, alimentar. Nu trebuie să uităm acest aspect, pentru că este foarte important că Întreprinderile mai vulnerabile și mai uh, fragile sunt uh, exceptate de la aceste taxe, dar aceste excepții nu trebuie să pună în pericol uh, viabilitatea sistemului în general. Într-adevăr, este un sistem complicat de calculare a, taxe, a taxelor, de alocare a sumelor colectate. Și acesta trebuie să funcționeze foarte bine, pentru că dacă nu, nu va reuși să acopere decât o fracțiune mică a costurilor uh, inspecțiilor. În legătură cu actele delegate, acestea sunt atât de numeroase tocmai pentru că această propunere abrogă și pune la un loc uh, mai multe prevederi, mai multe dispoziții regăsite în mai multe acte legislative. Nu ne dorim ca prin aceste uh, acte delegate să schimbăm situația actuală. Actele delegate sunt cerute de către Comisie tocmai pentru a putea legifera în continuare necesitățile uh, sectoriale. Drept urmare, în propunere se regăsesc uh, prevederile generale pentru controlele oficiale, dar recunoaștem faptul că aceste prevederi generale trebuie să țină seama de necesitățile specifice unui sector, fiecărui sector în parte. Și în urma tratatului de la Lisabona putem profita de, această, de, acest, de, pro, de o procedură de legiferare mult mai flexibilă. Vă asigur că Comisia nu intenționează să pregătească actele delegate uh, ne ținând seama de realitatea, ci de realitate, ci va ține seama de uh, această realitate și procesul de acordare a actelor delegate se va face în urma consultării Parlamentului European. Voi încerca acum să răspund la întrebarea care sunt învățămintele Comisiei în urma scandalului Carni de Cal. Propunerea a fost finalizată în uh, ultimele zile ale manifestării scandalului respectiv și sunt incluse noi uh, prevederi, noi capitole care își propun tocmai să răspundă la acest scandal. De exemplu, dacă um, controlele oficiale sunt diferite de cele voluntare, ei bine, uh, cerem statelor membre să includă în planul multianual de controle un capitol dedicat Uh, identificării unor încălcări uh, intenționate a legislației. Și știm foarte bine că în acest caz sunt vizitate abatoarele, uh, fabricile unde se procesează carnea și toate, ace- și toate aceste controle de rutină nu sunt cele mai bune instrumente pentru a identifica o fraudă posibilă. Drept urmare, cerem statelor membre să analizeze, să evalueze competențele inspectorilor și să asigure că există competențe specifice care să uh, poată identifica uh, o fraudă intenționată. Pentru că acest lucru uh, nu se întâmplă în cadrul unui control de rutină. Aceasta a fost, acesta este primul punct. Și apoi am adăugat o nouă cerință când vine vorba de sancțiuni cerem stabilirea unor sancțiuni financiare dacă există, dacă se observă activități frauduloase și sancțiunile să fie uh, cel puțin la fel de mari ca și beneficiul obținut în urma uh, fraudei respective. Deci sancțiunile trebuie să fie suficient de mari pentru a fi disuasive. Apoi, o altă idee care a reieșit în urma scandalului cărnii de cal a fost să Uh, transformăm uh, planurile de coordonare în planuri uh, obligatorii. În cadrul acestui scandal am cerut statelor membre să coordoneze un plan pentru a verifica care este situația cu această carne de cal, unde se regăsește ea și un asemenea plan de coordonare va deveni pe viitor, va deveni pe viitor obligatoriu. De asemenea, am consolidat capitolul referitor la asistența și cooperarea administrativă. Considerăm că, mai ales când vine vorba de fraudă, mai avem foarte multe lucruri de făcut, tocmai pentru a permite statelor membre de le, să ancheteze mult mai eficace um, încălcările transfrontaliere ale cadrului legislativ. Cred că aceste anchete sunt mai eficace dacă are loc un schimb de informații între statele membre, dacă statele membre își pun la dispoziție în mod reciproc informațiile necesare pentru a punere în aplicare adecvată a legii. De asemenea, considerăm și acum revin la elementul actelor delegate cerute de Comisia Europeană. În anumite cazuri, aceste prerogative vor fi utile pentru a răspunde unor cazuri de fraudă alimentară, așa cum a fost scandalul cărnii de cal. Pentru că Comisia va avea posibilitatea de a stabili uh, modalități uniforme de control în anumite sectoare din lanțul alimentar și, în plus, Comisia Europeană va avea puterea de a spune statelor membre care, ce trebuie să facă când vine vorba de carne care nu poate fi uh, Uh, trasabilă. În acest moment, statele membre sunt cele care decid din acest punct de vedere, dar în anumite cazuri avem nevoie de abordare comună și cred că este o modalitate rezonabilă de a folosi uh, actele delegate. Mulțumesc! Unii colegi ar dori să pună întrebări suplimentare, dar Aș dori să dau uh, cuvântul raportorului, pentru că dumnealui ne-a spus că trebuie să prindă un avion acum, cât mai repede. Vă rog, domnule Firilea. Ringrazio tutti per tutti gli intervenuti. Mulțumesc tuturor pentru comentariile din această dimineață. Cred că au adăugat mult raportului meu prin observațiile lor. Anumite observații sunt foarte pertinente de la prima vedere, altele trebuie examinate puțin mai îndeaproape. Trebuie să examinăm și problema materialului reproductiv pentru consum uman. Trebuie să ne asigurăm că controlele devin mai eficiente și mai riguroase aici. Este cheia problemei Mulțumesc tuturor, inclusiv comisiei. Trebuie să cooperăm mai bine între statele membre. O cooperare mai bună ne poate ajuta să rectificăm unele probleme. Situația oricum este atât de complexă încât nu vom încheia discuțiile astăzi se vor depune destul de multe amendamente, sunt sigur, uh, și vom avea uh, timpul suficient necesar pentru a discuta mm, proiectul pentru a avea cel mai bun text legislativ în final. De asemenea, vrem să ne asigurăm că va exista o armonizare maximă între statele membre și o conformitate maximă. Mulțumim pentru aceste observații. Am încheiat punctul 4. Termenul pentru amendamente este 12 decembrie la ora 12 și vom vota în comisie în data de 30 ianuarie anul viitor. Trecem acum la următorul punct. Raportul Bart Stas pe transferurile de deșeuri. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc. Pot să sugerez altceva. Am convenit cu comisia ca comisia să înceapă și să facă o prezentare și după aceea să preiau ulterior. Deci prefer să dau cuvântul comisiei. Bine, dăm cuvântul comisiei atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face o scurtă prezentare a propunerii noastre în trei părți. Eh, prima, care este problema care se vrea remediată? În al doilea rând, de ce a apărut problema? Și în al treilea rând, ce propunem pentru a remedia problema respectivă? În ceea ce privește problema, este vorba aici de transporturile ilegale de deșeuri din Uniunea Europeană către alte state, în special din Africa și Asia. Unele studii arată că se transferă un procentaj foarte mare din aceste deșeuri în mod ilegal. Ilegal poate să însemne mai multe lucruri. În primul rând, se face o distinție între bunuri și deșeuri. Nu este întotdeauna foarte clar dacă este vorba de deșeuri sau mărfuri. Uneori se poate spune că echipamentele electrice sunt trimise către uh, statele terțe pentru reutilizare, însă, de fapt, când ajung acolo sunt transformate în deșeuri. De asemenea, când se vorbește despre reciclarea în statele terțe, Deseori nu știm care este destinația finală a acestor deșeuri, dacă ele ajung la o facilitate de reciclare sau nu. Deci aici apare problema reciclării incerte. Primul obiectiv al propunerii este să apere integritatea mediului și a sănătății publice în statele terțe. Există și un beneficiu economic, pentru că dacă deșeurile sunt transportate ilegal din Uniunea Europeană și după aceea trebuie repatriate, acest lucru implică costuri importante și uh, poate să uh, genereze costuri suplimentare în statele terțe datorită operațiunilor de recuperare a deșeurilor. De asemenea, dacă deșeurile nu sunt transportate din Uniunea Europeană, aceste deșeuri pot să rămâne în Uniune, rămână în Uniune și pot să fie reutilizate sau recuperate aici. Problema a apărut pentru că capacitatea de inspecție a transporturilor de deșeuri este deficitară. Unele state membre au sisteme funcționale de inspecții dar studiile pregătitoare au arătat că alte state membre nu, exist, nu au planificarea inspecțiilor și alte state unde inspecțiile sunt extrem de rare. În consecință, felul în care deșeurile părășe, părăsesc Uniunea tinde să fie prin porturile statelor membre care au controle foarte laxe. Așadar, deșeurile ajung în statele Uniunii Europene unde există inspecții extrem de limitate. Da, problema a apărut și din cauza faptului că actualul cadru legislativ, regulamentul privind transferurile de deșeuri, RTD, nu intră foarte mult în detaliu Articolul 50 menționează inspecții, dar doar în mod foarte general și nu specifică exact ce trebuie să fie făcut în ceea ce privește planificarea inspecțiilor. Am efectuat o consultare a părților interesate și atât industria cât și ONG-urile susțin rezolvarea problemei și consolidarea cerințelor în ceea ce privește partea inspecțiilor. A treia parte acum. Ce propunem? Vrem să completăm articolul 50 existent și articolul 52 care vorbește despre inspecții. Propunerea necesit, cere statelor membre să înființeze planuri de inspecții stabilește o serie de elemente obligatorii minime pe care trebuie să le conțină aceste planuri, uh, obiective strategice clare, utilizarea evaluării de risc pentru a, efectu, pentru a identifica fluxurile prioritare de deșeuri și utilizarea datelor pentru a stabili priorități colectarea datelor în legătură cu frecvența și utilitatea inspecțiilor, um, rezervarea resurselor necesare, furnizarea de informații în legătură cu cooperarea între autoritățile de aplicare a legii și formarea inspectorilor. Acesta este primul element al propunerii. Al doilea element care ni se pare foarte important este ca planurile să fie puse la să fie aduse la cunoștința publicului astfel încât publicul să cunoască faptul că inspecțiile sunt luate în serios și că statele membre efectuează eforturi pentru a redresa problema. În al treilea rând, în cazul unor suspiciuni de transporturi ilegale, dacă se suspectează că transportul conține deșeuri și nu produse, dacă există o suspiciune că transportul nu merge către o unitate de reciclare, ci spre un centru de deșeuri, autoritățile pot să ceară dovezi că uh, Eh, este vorba de bunuri și pot să solicite dovezi în legătură cu destinația transportului de deșeuri. Dovezi că facilitatea este una de reciclare și nu una de depozitarea deșeurilor. Al patru, patrulea element este alinierea comitologiei, unde propunem să aliniem prevederile respective cu actele de punere în aplicare, actele delegate. Și vrem să amendăm așadar articolul 50 din regulamentul privind transferurile de deșeuri pentru ca acest articol să fie mult mai clar în legătură cu obligațiile statelor membre în ceea ce privește inspecțiile. Vă mulțumesc, domnule Langendorf, în numele Comisiei Europene. Îi dau cuvântul din nou domnului Bart Stas, raportorul nostru. Mulțumesc. Am pregătit raportul examinând un audit al Curții de Conturi olandeze, care a studiat felul în care legislația actuală este implementată în țările de jos, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovenia, Norvegia, Irlanda. Și acest studiu mi-a elucidat foarte multe lucruri. Unele dintre aceste concluzii au fost uh, introduse în raport. Sunt ca raportor în Comisia Regii am uh, fost în vizită în portul din Antwerp și am vorbit cu mm, părțile interesate de acolo. Am vorbit cu inspectorii din companiile de transport, am vorbit cu procurorul care examinează aceste activități ilegale, am avut convorbiri cu poliția și am un scurt filmuleț de 90 de secunde pentru a vă arăta de fapt ce se întâmplă într-o asemenea inspecție. Polițistul identificase două containere suspecte, unul din Germania către Africa și altul din Regatul Unit din nou către Africa a fost efectuată o evaluare de risc și vă rog să priviți ce am văzut când am deschis aceste containere. Je ziet dus dat er in zo'n container uh, gewoon vrachtwagens. Puteți să vedeți că avem mici dubițe în containere. Acesta este containerul din Regatul Unit, care tocmai este deschis. Containele, containele, containerele acestea sunt pline de deșeuri, mașini uzate, deseori umplute cu deșeuri. Vedeți un scaun, tot felul de gunoaie. Și raportorul de la Comisia, de la Comisia Regii își cere scuze pentru faptul că containerul respectiv provine din Regatul Unit. Ik, ik uh, vond het de moeite om dit eens uh, te tonen, omdat... Uh, ja, in de... Cred că a fost util să vedeți aceste imagini pentru că realitatea este mult mai clară dacă vezi o imagine. Inspectorii cu care am vorbit uh, au fost foarte mulțumiți de propunerea comisiei, însă spuneau că se pot îmbunătăți și mai mult lucrurile, că se pot introduce măsuri suplimentare. Eu am pus accentul pe cinci elemente principale. În primul rând, trebuie să se îmbunătățească baza de cunoștințe despre expedierile ilegale. În al doilea rând, avem nevoie de un număr minim de controle fizice și rezultatele și planurile de inspecție trebuie să fie puse la dispoziția publicului. În al patrulea rând, autoritățile pertinente trebuie să aibă puteri mai mari și, în al cincilea rând, cooperarea între statele membre trebuie să fie intensificată. Eu aș fi introdus și definiții suplimentare în text, de exemplu, recuperarea și, de asemenea, o altă definiție a controlelor. În ceea ce privește primul punct, baza de cunoștințe în legătură cu transporturile ilegale. Toți cei cu care am vorbit și uh, auditorii au fost de acord că avem nevoie de linii directoare armonizate pentru raportarea datelor de punere, cu privire la punerea în aplicare a legislației. Avem nevoie de un tabel cu codurile vamale și codurile cu privire la deșeuri pentru că în momentul actual nu există o mare coordonare. De asemenea, trebuie să armonizăm sancțiunile. Știm că atunci când există sancțiuni uh, diferite, uh, companiile caută întotdeauna statul cu sancțiunile cele mai laxe. Uh, avem de asemenea nevoie de un număr minim de verificări, de controle fizice care să fie bazate pe un plan de inspecție și avem nevoie de asemenea de un număr minim de inspecții și controle fizice. De asemenea, punerea acestor planuri la dispoziția publicului. Unora li se pare că problema este destul de delicată, dar Dacă nu facem acest lucru, atunci uh, susținem practic uh, infractorii. Însă noi nu vom publica planurile operaționale. Există multe alte lucruri care pot să fie interesante pentru public și care ar avea un efect pozitiv în ceea ce privește asigurarea calității externe. Pentru a stimula pe toată lumea, Uh, după cum a menționat și reprezentantul Comisiei. Aceste informații publice au un impact pozitiv. Au fost o serie de amendamente care au vizat și uh, conferirea unui număr mai mare de competențe autorităților pertinente. În momentul actual există limite. Anumite autorități și uh, spun că aceste puteri ar trebui să fie automate. Atunci când o autoritate vrea să treacă la un control, ar trebui să poată să o facă imediat, să nu trebuiască să treacă printr-un set de proceduri. Am depus așadar un amendament în acest sens. Și, în al cincilea rând, cooperarea. Trebuie să ne asigurăm că va exista suficientă informație, că informația circulă în legătură cu fluxurile de deșeuri și că se comunică experiența. Cei care lucrează pe teren îmi spun că există schimb de informații, dar pe o bază ad hoc, în, în mod aleatoriu. Poate că persoanele respective se cunosc din altă parte, din, prin cunoașterea sistemului Impel sau prin alte sisteme, însă cooperarea trebuie să fie organizată mai bine și să devină automată, pentru ca schimbul de informații să devină permanent și mult mai eficient. Cei care lucrează în inspecții îmi spun că ar fi excelent dacă s-ar putea realiza așa ceva și dacă comisia ar uh, s-ar angaja în acest sens. Acestea sunt așadar cele cinci puncte principale care formează baza amendamentelor mele. În ceea ce privește comitologia, aș sugera ca adaptările să fie făcute la textul actual și nu prin propunerea omnibus. cred, ar trebui să acționăm rapid, ne apropiem de sfârșitul mandatului, așadar aș dori să vă întreb dacă termenul de depunere a amendamentelor ar putea să fie la începutul lunii decembrie. Voi discuta cu raportorii din umbră în, la Strasburg în decembrie sau chiar în ianuarie, pentru că în 22-23 ianuarie să avem o a doua discuție aici, să votăm mențin deschise canalele de comunicare cu Consiliul. Am avut o serie de reuniuni cu președinția actuală. Voi avea reuniuni și cu președinția următoare, pentru că dacă avem un acord în primă lectură, situația ar fi optimă. Altfel, va trebui să votăm în plenarea din martie. Dacă nu funcționează acest lucru, întotdeauna ne rămâne luna aprilie. Vă mulțumesc. Iar acum au cuvântul raportorii din umbră din partea PP-ului, domnul Florenț. Mulțumesc. Mi se pare că este o propunere foarte bună. Comisia a făcut tot ceea ce trebuia în cel mai bun mod trebuie să ținem cont de faptul că există anumite neajunsuri. Este important să fie foarte clar ce trebuie să fie făcut și să clarificăm situația în ceea ce privește transferurile de deșeuri. În țara mea, controlele necesare sunt deficitare și în general, mi se pare că nu trebuie să uh, introducem birocrație suplimentară, însă, pe de altă parte, uh, avem uh, de-a face cu un paradox. Există unele state membre care au prea multe cerințe și alte state membre care nu sunt în stare să-și gestioneze situația la fața locului. Cred că trebuie să examinăm situația reală pe teren, să vedem care este situația reală. Prin faptul că nu am făcut nimic, acum suntem obligați să recurgem la un grad mai mare de birocrație să creăm aceste liste de inspecții, planuri de inspecții speciale pentru care trebuie să angajăm noi oameni, avem nevoie de nouă resurse, tocmai pentru că statele membre nu au reușit să-și facă temele de acasă, de școală primară. Și mă miră uneori cu câtă răbdare uh, acceptăm uh, această situație și această, această atitudine inacceptabilă din partea uh, statelor membre. Eu cred că această temă ar trebui să fie discutată în cadrul unei întâlniri oficiale între șefii de stat și de guvern pentru a ajunge la o hotărâre într-adevăr comună. Mie mi se pare că această acțiune în sine este o idee bună, dar până la urmă este o rușină, pentru că am ajuns în situația asta datorită statelor membre. Mulțumesc pentru aceste cuvinte oneste. Și acum are cuvântul doamna Liubaceva, în numele socialdemocraților. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport care se referă la regulamentul transferurilor de dreșori este un exemplu foarte bun a ceea ce face Uniunea Europeană în domeniul mediului. Este foarte clar faptul că au existat foarte multe neregularități în ceea ce privește transferurile de deșeuri. Procentajul estimat între 25 și 50% din transferurile de deșeuri E bine, acest procentaj nu, nu corespunde cerințelor. Există doi factori principale aici. Avem factorul economic. Deșeurile sunt, sunt considerate o sursă secundară de resurse. Când sunt neregularități, nimeni nu câștigă. În același timp, este important să observăm un lucru influența asupra sănătății publice. Ne este așadar foarte clar că actualul cadru legislativ nu poate să rezolve problema neregularităților din sectorul transferurilor de deșeuri. Există foarte multe diferențe de la o țară la alta. Iată de ce avem nevoie de modificarea acestui regulament. Trebuie să introducem cerințe adiționale pentru transferurile de deșeuri dintre țările UE și dintre țările UE și țările terțe. În ceea ce privește amendamentele și în ceea ce privește propunerea Comisiei, eu sunt de părere că trebuie să îl felicităm pe raportor pentru raport. Iată ce sprijin în primul rând. În primul rând este mult mai clar care sunt procedurile în ceea ce privește inspecțiile. Apoi, și destinația finală a deșeurilor este monitorizată mult mai bine, mult mai îndeaproape. Este necesară de asemenea facerea publică a procedurilor. Ori de câte ori se înregistrează neregularități, trebuie notificat și publicul. Trebuie informat și publicul. Cred că este o propunere foarte bună. Comisia poate să adopte acte delegate în ceea ce privește schimbul de date electronic. Există anumite condiții în ceea ce privește aceste acte delegate, bineînțeles. Eu cred că este foarte important să găsim un echilibru să găsim un echilibru între responsabilitățile statelor membre și între actele delegate adoptate de către Comisie. Cred că raportul, per total, este bine echilibrat, contribuie la calitatea, la creșterea calității propunerii Comisiei. Și unele dintre elementele din aceasta sunt precizate mai bine. Țintele sunt foarte clare, sunt legate de protecția mediului, precum și de distribuția responsabilităților. Iată de ce suntem de acord că regulamentul trebuie să fie modificat și vom prezenta anumite amendamente. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Ian Gerbrandi. Um, mulțumesc, domnule președinte. Cu toții știm seria Sopranos despre o familie de mafioți. Când Tony Soprano era întrebat ce face pentru a-și câștiga existența, a spus că este consultant în gestiunea deșeurilor. Dacă e să analizăm cifrele prezentate de către comisie, aproximativ 25% din uh, transferurile de deșeuri sunt încă ilegale. Deși actorul care juca rolul lui Tony Soprano a murit acum câteva luni, cred că încă există mulți, mulți, mulți Tony Soprano în Uniunea Europeană și trebuie să luptăm împotriva acestora, din mai multe motive. Aș dori să încep prin a-i mulțumi lui Bart Stas pentru raportul său excelent, precum și Comisia Europene pentru uh, propunerea pe care ne au făcut-o. Este unul dintre acele domenii în care cădem cu toții de acord asupra faptului că trebuie să avem rezultate rapide, trebuie să avem legi mai bune mult mai rapid. Îl sprijin pe deplin pe Bart Stas în uh, ceea ce privește calendarul său foarte ambițios. El dorește să ajungem la un acord înaintea alegerilor de la anul. Care sunt cele mai importante elemente pentru mine? Vorbim și de activități legale, însă este vorba și de eficiența resurselor. Resurse foarte importante sunt uh, exportate în afara Europei în mod ilegal, iar noi avem nevoie chiar uh, cu disperare de aceste resurse. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să le recuperăm. Îl sprijin pe Bart Stas atunci când leagă transferurile de deșeuri cu cu directiva privind deșeurile din uh, echipamentele electronice. Este important să extindem domeniul de aplicare al inspecțiilor pe care le pot face inspectorii, nu doar la transferuri, ci și la punctele de stocare, de sortare și de uh, colectare. 80% din companii nu respectau regulile în momentul în care au fost inspectate la propriile lor sedii. Iată un loc unde putem să ne așteptăm la îmbunătățiri. Sunt de acord cu Karl-Heinz Florenz cu privire la planurile de inspecții. Trebuie să avem grijă la birocrație. Am vorbit cu câțiva inspectori și aceștia sunt oamenii care ar putea să fie afectați de către birocrația adițională. Ei cer publicarea acestor planuri de inspecții au nevoie de acestea în munca lor și în lupta împotriva transferurilor ilegale de deșeuri. Birocrația așadar nu este problema aici. Este vorba de o metodă mai eficientă de a munci. Voi repeta ceea ce au spus antevorbitorii mei. Două puncte finale din partea mea, domnule președinte. Denunțătorii poziția denunțătorilor. Este o piață foarte ciudată și dori să întreb comisia următorul lucru. Denunțătorii din cadrul industriei au, dispun de protecția necesară la ora actuală sau uh, avem anumite garanții pentru ei. Și un al doilea aspect, o doua întrebare, tot din partea inspectorilor provine, Există însă foarte multe tranzacții în numerar pe această piață. În anumite state membre sunt interzise. În Olanda nu sunt. Așadar, se fac foarte multe tranzacții cu numerar. Prin urmare, inspectorilor le este dificil să controleze ceea ce trebuie să controleze și, de asemenea, există această imagine dubioasă și devine mult mai ușor să fie acoperite aceste transferuri ilegale. Iată așadar, încă în întrebare pentru Comisie. Crede Comisia că Uniunea Europeană poate să adreseze această problemă? Sau ar trebui să încercăm altfel să convingem statele membre să interzică tranzacțiile cu, în numerar? Vă mulțumesc, doamne președinte. Dank. Anna Rosbach. Mulțumesc, Ana Rosbach, care cuvântul. Tak, formand. I ECR-gruppen hilser vi Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Barsta și Comisiei în numele grupului meu. Suntem de acord că legislația trebuie schimbată în acest domeniu. Credem că direcția Comisiei este cea bună. Există câteva puncte slabe, minore, mai ales când vorbim de punerea în aplicare. și există diferențe mari între diversele state membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Pentru noi este foarte important ca aceste controle și inspecții să nu fie anunțate, pentru că astfel vor fi eficiente. Nu trebuie să mai considerăm deșeurile drept ceva ce trebuie să de ceva de care trebuie să ne debarasăm. Ele trebuie considerate resurse care trebuie să fie reutilizate sau refolosite în UE și nu trebuie să fie exportate deloc, cu atât mai puțin ilegal. Dacă ne refolosim deșeurile, atunci este bine și pentru mediu și pentru economia, deoarece se creează locuri de muncă. Îl sprijin pe Bart Stas când spune că trebuie să oprim acest tip de exporturi uh, și transferuri ilegale de deșeuri din Europa. Apoi, grupul meu consideră că ar trebui întotdeauna să aderăm la, subiectul, la principiul subsidiarității. De aceea nu ar trebui să oferim și mai multe puteri comisiei decât are nevoie. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru acest proiect foarte bun și aștept să cooperez cu el. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Anna Rosbach, und jetzt erhält. Mulțumesc, Ana Rosbach, și acum are din nou cuvântul Barstas pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Gerblandi a pus câteva întrebări comisiei. Aș dori să auzim răspunsurile. Constat că foarte mulți colegi sprijină propunerea mea, este îmbucurător. Cu privire la ce a spus domnul Florence, ideea de a arăta cu degetul. Bineînțeles că încă nu avem nume concrete, însă cred că ar trebui să ne întâlnim cu raportorii din umbră pentru a face o listă. O listă a statelor membre unde nu se respectă, unde nu se respectă cel mai mult regulile. Poate că ar fi o idee foarte bună. Apoi vom putea scrie o scrisoare reprezentanței, uh, reprezentanților permanente ale acestor țări, cerându-le explicații. Putem face acest lucru în cadrul legislativ. Avem un fel de apel de deșteptare pentru statele membre. Cred că ar fi o idee bună și îi mulțumesc domnului Florence pentru că a ridicat această problemă. În ceea ce privește celelalte comentarii, ei bine, ce sugerez eu? Trebuie să ne concentrăm pe o cooperare mai bună între inspectorate. Nu cred că e vorba de birocrație. Și domnul Gerbrandi a spus acest lucru. Chiar asta aud de la serviciile de inspecție. Ele își doresc o cooperare mai strânsă, mai multe informații partajate, pentru că astfel își vor putea desfășura munca mai bine. Să lăsăm. Ei sunt cei care cer aceste lucruri și este bine pentru ei să aibă contacte mai bune cu colegilor. Voi, mă voi rezuma la atât și aștept răspunsurile comisiei. Comisia? Înainte de a răspunde la întrebările punctuale, aș dori să spun câteva lucruri cu privire la raport în sine, dacă se poate. Suntem mulțumiți, bineînțeles, cu faptul că proiectul de raport sprijină elementele de bază ale propunerii noastre. În primul rând, un lucru este important. Fără să intrăm în prea multe detalii cu privire la cerințele care se aplică acestor planuri de inspecții, există un număr minim și am încercat să găsim un echilibru, dar credem că dacă statelor membre li se cere să facă inspecții, atunci aceste cerințe trebuie să presupună și anumite elemente obligatorii, iar ele nu pot fi opționale. Considerăm că este important. Salutăm de asemenea sprijinul pentru ideea de a publica informațiile. Este un element important pentru motivele pe care le-a menționat raportorul. ceea ce privește arătarea cu degetul. Evaluarea de impact care vine odată cu această propunere arată bunele practici în Regatul Unit, în Belgia, în Olanda. Se vorbește despre diverse aspecte ale inspecțiilor și ale planificărilor inspecțiilor și așadar vă puteți face idee uh, cu privire la care sunt practici bune și care sunt practici mai puțin bune. Apoi, întrebările punctuale. Va trebui să ne gândim un pic mai mult la ele. Denunțătorii, nu cred că putem să ne ocupăm de această problemă în, această, în acest regulament. Trebuie să vedem dacă ce se întâmplă și cu tranzacțiile financiare, ă, tranzacțiile în numerar, și apoi vom reveni cu răspunsurile, să vedem cum putem rezolva aceste probleme. Poate că nu va fi atât de ușor să rezolvăm aceste probleme în prezentul regulament. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am uh, încheiat această dezbatere. Termenul de depunere a amendamentelor este 3 decembrie ora 12 în Comisia ENVI pe data de 22 și 23 ianuarie vom vota acest raport și orientativ în martie-aprilie 2014 vom ajunge cu discutarea acestui raport în uh, plenară. Continuăm acum cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Și mă uit după raportoare. Gut, es geht weiter mit den Da, continuăm acum cu taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente. Raportoarea este Linda McEvan, care este prima care va primi cuvântul. Linda, te rog. Um, thank you, Chair. So- Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am revenit tocmai acum. Însă se întâmplă atât de multe lucruri, știți foarte bine Trebuie să rezolvăm multe lucruri și încercăm să fim în mai multe locuri. Dragi colegi, astăzi uh, urmează să discutăm amendamentele pe care le-am uh, primit. Comisia mi-a spus că este o propunere legislativă simplă, care va fi abordată, uh, aprobată foarte repede. Toată lumea a fost de acord, dar au fost propuse 100 de amendamente, deci lucrurile nu sunt atât de simple și și discuțiile din Consiliu ne demonstrează că lucrurile nu sunt atât de simple până la urmă. Când vine vorba de amendamente, uh, am cerut unele clarificări din partea unor colegi, din păcate nu toți aceștia sunt astăzi uh, aici și mă dezamăgește faptul că nu sunt prezenți pentru că au propus unele amendamente care dovedesc că nu au înțeles uh, puncte cheie din această propunere legislativă. Haideți să începem cu uh, medicinele, cu medicamentele homeopatice, de exemplu, de reducerea taxelor, de, de scoaterea lor din domeniul de aplicare a legislației în totalitate și aș dori ca, până la urmă, Comisia să clarifice și să explice care este domeniul de aplicare a acestei propuneri legislative. Ce se include în această propunere? Ei bine, este vorba de medicamentele autorizate și pe bază de plante. Deci, produsele care, în cazul căr- cărora o societate producătoare alege să treacă prin procesul complet de autorizare, vor fi uh, vor fi incluse în uh, acest domeniu de aplicare. Medicamentele care nu sunt înregistrate nu fac obiectul acestei uh, propuneri legislative. Este un lucru care trebuie înțeles de colegii noștri. În legătură acum cu medicamentele homeopatice înregistrate, taxele se bazează pe trei categorii. Există uh, taxe pentru actualizarea uh, rapoartelor actualizate privind siguranța, care pot fi impuse unor uh, societăți uh, um, farmaceutice, o taxă uh, forfetară și taxă pentru studii de siguranță post-autorizare. Dacă, de exemplu, un, un medicament pe bază de, de plante pentru un asemenea medicament se cere un raport periodic actualizat privind siguranța, nu înțeleg de ce nu ar trebui să se plătească o taxă, pentru că și aceste medicamente pe bază de plante au și alte ingrediente, nu sunt produse pur naturale. Deci dacă se cere efectuarea unui studiu, unui raport actualizat uh, privind siguranța, cred că trebuie plătit o taxă pentru acesta. Și amendamentele 40 și 42 Uh, propuse de unii colegi uh, propun acceptarea completă a acestor medicamente de la aceste RAPS. Nu știu care sunt marjele de profit pentru toate aceste societăți producătoare. Nu știu dacă le putem uh, compara cu profiturile înregistrate de societăți farmaceutice de mici dimensiuni și aș dori ca Comisia să ne spună care este situația. Apoi, unele amendamente își doresc derogări pentru medicamentele homeopatice autorizate, acestea uh, urmând să fie exceptate de la taxa anuală sau să fie excluse în totalitate. Și aș dori să știu din partea Comisiei dacă o asemenea propunere este motivată, justificată. Uh, tocmai pentru care este motivul, pentru că aceste medicamente uh, presupun o supraveghere o farm- farmacovigilentă mai redusă în comparație cu medicamentele normale, tocmai pentru că foarte mulți colegi au propus medicamente din acest punct de vedere. Acum, medicamentele generice. Pentru acestea există uh, dispozitiv dispoziții mai reduse. Uh, este vorba doar de uh, rapoarte, actual, uh, rapsuri făcute la cerere și există unele praguri din punctul de vedere a substanțelor active. Propunerea a propus o reducere cu 20% a taxei anuale pentru medicamentele generice. Am modificat aici, considerând că nu avem nevoie de niciun fel de reducere la fel cum consideră domnul, domnul colegii Rivazi și doamna Doc uh, Rothberend. Pentru că uh, modificările aduse de, de mine la modul de calculare a taxei anuale se referă și la situația medicamentelor generi, uh, generice. Nu ne mai referim la mărimea pachetului medicamentelor respective, ci la substanțele active din medicamentele generice. Am uh, redus de asemenea domeniul de aplicare a acestei taxe anuale pentru a acoperi doar monitorizarea legislativă și TCI, În momentul în care am fost de acord cu acest proiect uh, legislativ, am dat sacina Agenției Europene pentru Medicamente uh, competențe din acest punct de vedere și intenția fusese ca uh, AEM, Agenția Europeană pentru Medicamente, să monitorizeze doar substanțele active și am înțeles că există foarte multe medicamente generice și acum mi se pare ciudat să se ceară o reducere a taxei, a taxei anuale pentru medicamentele generice, pentru că această taxă este folosită tocmai pentru monitorizarea datelor, pentru întreținerea rapoart, registrelor cu uh, rapoartele actualizate privind siguranța medicamentelor și așa mai departe. Unii colegi au uh, cerut reduceri pentru produsele care se află pe piață deja de 10 ani, pentru că uh, uh, indus, sectorul industrial consideră că ar avea nevoie de o reducere pentru aceste produse inovato- in, inovatoare și aș dori să știu de ce Comisia nu a uh, operat o asemenea reducere. Unii colegi au cerut reduceri pentru societăți care trec prin perioade dificile. Eu nu știu cum ar funcționa acest lucru pentru că nu este clar cum Agenția Europeană pentru Medicamente urmează să decidă dacă o societate este într-o situație dificilă sau nu. Este vorba până la urmă de aceiași colegi care au uh, cerut reducerea birocrației. Dar, dragi colegi, vă aduc aminte că avem nevoie de o finanțare adecvată pentru a întreprinde toate aceste activități. Dacă reducem taxele, baza impunerii taxelor respective trebuie lărgită, pentru că trebuie întreținută o bază de date, Eudra Vigilance și tot felul de alte activități. Deci aș dori ca Comisia Europeană să ne explice care sunt motivele pentru aceste reduceri, pentru că, din păcate, colegii care au propus aceste reduceri nu sunt aici. Plățile pentru statele membre. Unii colegi au venit cu amendamente specificând cât anume trebuie uh, plătit de către co-raportor. Nu știu dacă aceast, la această idee s-a gândit comisia și dacă da, de ce nu s-a precizat în uh, propunere uh, care este partea lor de cofinanțare. Alți colegi au uh, considerat că plățile pentru raportor și pentru co-raportor sunt atât uh, de mari încât uh, partea rămasă a Agenției Europene pentru Medicamente nu ar fi suficientă și aș dori ca Comisia să ne explice care sunt activitățile Agenției Europene pentru Medicamente, mai ales când vine vorba de rapoartele actualizate privind siguranța și studiile de siguranță post-autorizare, pentru a înțelege dacă sumele Uh, sunt bine distribuite. Principala îngrijorare a statelor membre se referă la taxa de uh, trimitere. Sunt îngrijorate că această taxă nu este suficient de mare. Am văzut diferite uh, cifre, situația este foarte diferită între statele membre. Uh, deci nu știu care este părerea Comisiei vis-a-vis -vis de numărul de taxe și cuantumul acestora în uh, statele membre. Doamna Roth Berend a întrebat care este, a cerut de fapt statelor membre să recurgă la o facturare foarte detaliată pentru a înțelege mai bine cât de mari sunt uh, aceste, cât aceste taxe. Uh, dar mă întreb ce se întâmplă atunci cu, cu taxele forfetare, pentru că există un conflict între o facturare foarte detaliată și o, o, o taxă forfetară. Pentru că cred că până la urmă statele membre se vor referi pur și simplu la nivelul taxei din propriul stat și nu vor fi reflectate costurile reale. Cea mai mare problemă se leagă de diferența între costuri și mă surprind, mă de faptul că nu statele care au costuri uh, legate de muncă, de exemplu, mai reduse, au taxele cele mai reduse. Deci nu există o legătură directă între difer- aceste criterii diferite și aștept remarci din partea Comisiei. Apoi, există un alt punct la care foarte mulți colegi au propus amendamente Este vorba de situația în care statele membre nu sunt sigure despre modul de funcționare a sistemului medicamentelor. Și faptul că se adresează uh, PRAC mult mai mult în momentul în care am discutat această temă, am fost îngrijorați de faptul că nu ne dorim să ajungem într-o, în situația în care statele membre ar trebui, ar doresc să se, să se adreseze aceste instituții, dar nu pot să o facă pentru că ar fi pus, pus în, ar fi amenințată uh, sănătatea publică. La, la amendamentul 52, uh, doamna Uh, Rothberend se referă la propria contribuție financiară a statelor membre în anumite situații și aș dori să știu care este părerea Comisiei vis-a-vis de acest lucru. Un alt amendament cere ca raportorul și coraportorul să nu fie din uh, țara care face trimiterea respectivă. Uh, în discuțiile pe care le-am purtat am înțeles că această propunere nu este foarte nu este foarte practică pentru că uh, statele respective sunt deseori cele care dispun de informațiile relevante. Eu am propus ca statele care recur la trimiterea respectivă să contribuie cu cel puțin jumătate din costuri și aș dori să știu care este părerea Comisiei vis-a-vis de această propunere. Statele membre cu care am discutat din acest punct de vedere au considerat că uh, abuzarea sistemului poate fi oprită prin măsuri interne și că nu ar fi nevoie de uh, propuneri legislative noi pentru a remedia uh, situația. Apoi, penali, sancțiunile impuse societăților care se declară în mod fals ca fiind între, întreprinderi mici și mijlocii. Comisia spune că ar trebui plătit doar 10%, Uh, alții se referă la alte procente. Doamna Anacudachis își dorește renunțarea completă acestor taxe și aș dori să știu care este părerea Comisiei. Știu că în directiva REACH există o altă abordare, deși în acest domeniu am întâlnit cazuri în care o societate a fost uh, consultată, a apelat la servicii de consultanță juridică pentru a înțelege care este statutul său și cu toate acestea declarația a fost falsă. Uh, și aș dori să știu dacă avem nevoie de sancțiuni mai mari, există o adevărată problemă în sectorul farmaceutic din acest punct de vedere sau nu. Și apoi există foarte multe amendamente uh, venite din partea sectorului uh, farmaceutic prin care se cere Agenției Europene pentru Medicamente de a-și publica mai mult informațiile legate de costuri. Este vorba de amendamentul 78 și 90, cred. Și cred că trebuie să existe transparență când vine vorba de informațiile pe care IAM trebuie să le publice și în fine, doamna, doamna Grostet nu este prezentă, dar poate ne ajută doamna Ayuso. Doamna Grostet are, a propus amendamentul 102 în care cere acoperire o parte a costurilor din uh, bugetul Uniunii Europene. Știm foarte bine că Agenția Europeană pentru Medicamente funcționează parțial pe baza finanțării europene și nu înțeleg care este logica și locul acestui amendament în sistem. Um, nu cred că nu cred că înțeleg prea bine acest amendament. Din păcate, doamna Grostet nu este aici alături de noi pentru a ne explica intenția acestui amendament. Deci, dragi colegi, avem mai mult de 100 de amendamente. Sper că vom uh, reușit să găsim uh, o propunere rezonabilă legată de cuantumul uh, taxelor, de rolul Agenției Europene pentru Medicamente, dar nu trebuie să uităm că prioritatea principală o reprezintă siguranța medicamentelor, nu trebuie să amenințăm sănătatea publică și trebuie să asigurăm că acest sistem este bine finanțat. Mulțumesc, Linda. Are acum cuvântul Dagmar Roth-Beren, persoana să de contact la Agenția Europeană pentru Medicamente. Mulțumesc, domnule președinte. S-au făcut câteva comentarii și poate pot să clarific câteva dintre lucrurile mm, spuse de Linda. S-a referit Linda la amendamentul doamnei Grostet 102 eu nu l-am văzut în acest uh, fel. Eu uh, am uh, văzut acolo că scrie că bugetul public, nu bugetul comunitar. Farmacovigilența este o atribuție care trebuie să fie plătită doar de către industrie. Dacă spunem că siguranța pacienților și autorizarea companiilor farmaceutice la nivel inter, internațional și local. Um, nu cred că aș putea susține o asemenea finanțare din alt, altă parte. Orice sistem de sănătate trebuie să colecteze date și să corecteze lucrurile. Ne aflăm aici doar pentru că statele membre nu și-au făcut bine treaba în ultimele, zeci de, în ultimele decenii. De aceea a durat aș, atât de mult să avem o legislație corectă în domeniul respectiv. Am gândit de multe ori dacă ă, favorizăm industria nejustificat, dacă considerăm că sănătatea publică este o problemă publică însă nu cred că este așa. Uh, amendamentul doamnei Grostet este ca o piatră care creează, un, creează unde și repercusiuni mai departe. După aceea apare problema dacă uh, dăm să, dacă susținem finanțarea acestor agenții naționale. Se vorbește aici despre sumele de bani Însă acest lucru reprezintă doar o mică parte din tot. Se lucrează de luni, de zile pentru uh, a obține mai multe fonduri de la EMA, deci din fondul public european aceste agenții uh, vor să se refinanțeze pentru că și-au dat seama că sunt foarte mici uh, dacă depind de bugetele naționale. Înțeleg această atitudine, însă nu văd nicio valoare adăugată aici. Dacă ne uităm în trecut, la calitatea rapoartelor în legătură cu pregătirea autorizării pentru un medicament, nu farmacovigilență, legislație normală, unde am redactat rapoarte în legătură cu pregătirea procesului de autorizare. Dacă ne uităm la calitatea acestor rapoarte, acestea diferă foarte mult și mulți nu au curajul să declare acest lucru public, însă în privat unii spun că unele rapoarte sunt foarte utile, însă altele nu pot fi utilizate ehm, dacă nu, trebuie, dacă nu sunt uh, relucrate timp de ore și zile și alte rapoarte nu sunt într-o limbă utilizată de Emma Deci, uh, dacă vrem finanțare de la bugetul comunitar, atunci trebuie să primim ceva înapoi. Există o asociație a um, Uh, autorităților naționale uh, și nu cred că Consiliul respectiv poate să decidă taxele cu care să se autofinanțeze. De asemenea, trebuie să ne întrebăm dacă, statele, dacă un stat membru trebuie să fie raportor. Am avut câteva cazuri în ultimele luni Codeină, de exemplu, mm, din siropul de tuse, este o substanță veche, bine cunoscută, are efecte secundare bine cunoscute, după cum uh, cunoaștem și uh, efectele secundare ale contraceptivelor. Iar acum această substanță este trimisă la EMA. Nu știu dacă este justificat. Vreau să fie foarte clar că o trimitere uh, nu trebuie ca uh, referirea, trimiterea să garanteze un venit pentru raportor. Este un mesaj revoltător. Înseamnă că dacă eu uh, nu uh, declar că statul membru care a dat semnalul de alarmă uh, este raportor, înseamnă că statul respectiv nu uh, va mai participa și nu ne mai ajuta. Aș dori să știu care este explicația. Dacă un stat membru care face o trimitere nu poate fi raportor, uh, înseamnă că statul respectiv nu va coopera, nu se poate, nu poate să fie vorba de o propunere serioasă în ceea ce privește uh, taxele pentru raportare. Au fost anumite sume menționate în raport. Linda cred că ne-a dat o perspectivă. Nu chestionez procentajul și faptul că o anumită sumă trebuie să ajungă la statul membru. Însă ce face statul membru pentru această sumă? statul respectiv trebuie să ne arate ce a făcut. Trebuie să, ca raportul să fie într-o versiune utilizabilă, într-o limbă utilizabilă. Pentru banii primiți, statul membru nu poate să vină cu un raport care trebuie să fie prelucrat încă patru săptămâni de către EMA pentru a fi utilizabil. Cred că statele au în momentul actual au o atitudine destul de arogantă, că li se uh, că merită aceste sume și eu nu sunt de acord cu acest lucru. Nu sunt de acord cu întreaga abordare a bordurilor a autorităților naționale. În ceea ce privește unele dintre amendamentele mele, sunt de acord cu Linda asupra genericelor. Aceste medicamente vor fi cele raportate cel mai des în viitor, pentru că este vorba de medicamente mai vechi care uh, au existat pe piață de mai mult timp. Dacă privilegiem medicamentele generice, uh, acest lucru nu mi se pare deloc justificat. Am introdus câteva amendamente suplimentare prin care încerc să introduc o, un schimb echilibrat. Știu că EMA are nevoie de fonduri pentru a-și desfășura activitatea, nu chestionez taxa anuală, însă trebuie să ne uităm ce rezultate sunt obținute. Bineînțeles că literatura este importantă și câteva amendamentele doamnei Parvanova și al altora sunt bune, însă trebuie să ne, să ne asigurăm că statele membre nu ne taxează a doua oară că industria va trebui să plătească la nivel european și la nivel național. Pentru că un asemenea sistem încă există în momentul actual. Acestea fiind spuse, mai am și alte câteva observații de ordin tehnic, unde vreau să privez agenția, să scutesc agenția de anumite sarcini administrative. Și trebuie să fie, însă ideea principală este că atunci când se fac plăți, să fie clar pentru ce se fac plățile respective. La amendamentul 87 vreau să clarific că sistemul poate să fie bazat pe o taxă forfetară anuală doar în momentul în care este funcțional și poate doar șase luni după ce sistemul este funcțional, EMA Uh, a fost consultată și um, li s-a părut un sistem rezonabil. Unele state membre nu Uh, au niciun fel de raportări în 80% din cazuri și în acest caz o taxă forfetară ar putea să reprezinte o povară care să nu fie acceptabilă. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Pilar Ayuso, raportor din umbră. Și după aceea doamna Parvanova. Doamna Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări raportoarei pentru că încă o dată am lucrat foarte bine pe această temă. Mulțumesc și doamnei Rotberent pentru explicațiile sale, pentru că este expertă în domeniu. Propunerea am eh, depus o serie de amendamente împreună cu doamna Parvanova și cu doamna Grostet, pentru că există anumite puncte concrete care consider că trebuie să fie clarificate. Să nu fie, se duplice plățile și să fie clar care sunt competențele exclusive EMA și pentru care EMA trebuie să fie plătită corespunzător și care sunt competențele statelor membre. Pe de altă parte, atât raportorii cât și raportorii adjuncți numiți de către statele membre trebuie să fie remunerați corespunzător pentru munca depusă. De asemenea, sunt de acord ca serviciile prestate de agenție trebuie să fie clar specificate. Însă dacă raportorii fac depun o muncă, trebuie să fie remunerați. În ceea ce privește medicamentele generice, Cred că acestea trebuie să beneficieze de reducerea de 20% în ceea ce privește suma finală a taxei. Și sper că în discuția pe care o vom avea uh, cu raportorii din umbră, vom putea să discutăm mai în detaliu toate aceste amendamente și să ajungem la un acord care să ne faciliteze votul final. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Parvanova și după aceea doamna Iana Kudakis. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe Linda și pe colegi și pe ceilalți colegi pentru cooperarea deja uh, întreprinsă pe acest dosar. Vrem să asigurăm un sistem clar, corect și transparent de taxe pentru a favoriza farmacovigilența și aș dori să spun câteva lucruri uh, concrete. În în primul rând în legătură cu deținătorul autorizării de punere pe piață. Trebuie să existe o definiție clară pentru a nu se plăti de mai multe ori. Conceptul aceleiași entități trebuie să fie același ca și în comunicarea Comisiei în legătură cu autorizarea produselor medicinale și trebuie să fie aliniată, aliniat, aliniată de definiția și în propunerea uh, actuală. În ceea ce privește unitatea taxabilă, uh, susțin propunerea Lindei McAven um, pentru a schimba unitatea în forma um, farmaceutică. Există problema medicamentelor care poartă diverse nume pentru a evita dubla taxare la nivel național. Uh, trebuie să se facă rapoarte periodic actualizate privind siguranța Uh, care să fie o parte integrală a procesului de evaluare. Să nu existe taxe suplimentare la nivel uh, național în ceea ce privește reducerea taxei forfetare anuale. Profilul de siguranță al substanței trebuie să fie mm, avut în vedere și dacă profilul de siguranță implică o muncă mai redusă ca volum pentru agenție, atunci uh, taxa anuală forfetară poate să fie redusă. Pentru a asigura transparența, taxa redusă ar trebui să fie aplicată tuturor produselor medicinale autorizate conform procedurii respective și tuturor produselor autorizate în comunitate pe o durată de cel puțin 10 ani. În ceea ce privește transparența, pentru alt, grupul ALDE este vorba de o problemă importantă. Dacă uh, vrem ca aceste taxe plătibile EMA să fie funcționale, avem nevoie de o transparență mai mare. Eh, trans- primele rapoarte de evaluare de, ale EMA trebuie să fie transmise Parlamentului, Consiliului, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și statelor membre și să fie puse la dispoziția publicului în liniile directoare ale Comisiei în legătură cu uh, autodeclararea. Am solicitat reducerea uh, taxei anuale forfetare de la articolul 7.5. Orice modificare a sumei trebuie să fie bazată pe o uh, evaluare transparentă conform articolului 9 sau conform ratei inflației de la articolul 15, paragraful 4. Sper că vom putea să redactăm un raport care să respecte criteriile de bază ale transparenței și simplității. Voi continua să lucrez cu Linda pentru a ajunge la o poziție foarte puternică comună. Vă mulțumesc în numele ACR, doamna Iacudakis. Vă mulțumesc. Uh, cred că a devenit o cutia Pandorii acest raport. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus Linda în legătură cu întrebările adresate comisiei. Aceste lucruri trebuie clarificate. Însă un aspect pe menționat de Dagmar, care m-a făcut să mă întreb uh, Ehm, viza raportorii care poate nu provin din statul membru. Însă Dagmar după aceea a spus că statul membru ar trebui, va trebui să comunice informațiile, ceea ce este de bun simț. Însă acest lucru implică costuri. Dacă statul membru nu înregistrează costuri, foarte bine, dar dacă există costuri, acestea trebuie să fie acoperite cumva. De asemenea, ce responsabilitate au uh, companiile farmaceutice și ce responsabilitate statele membre. Aici sunt ușor împărțite. Nu cred că trebuie să punem la zid industria farmaceutică și să o facem să plătească întotdeauna pentru tot, pentru tot, însă în cazul medicamentelor, cum putem să ne, să ne bazăm pe statele membre că vor monitoriza totul și că uh, își vor asuma responsabilitatea 100%. Câteva amendamente mi s-au părut foarte interesante uh, în legătură cu unele state care trec prin, trec prin perioade dificile și înțeleg că statele respective încearcă să își apere industria farmaceutică. Uh, îmi urez foarte mult, linde, mult noroc Lindei în găsirea unor compromisuri. Mulțumesc. Iar acum dăm cuvântul comisiei uh, pentru că am ajuns la sfârșitul oratorilor din sală. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii și remarci în legătură cu amendamentele depuse. Se vede că este o, vorba de o propunere dificilă. Mm, vom avea o consultare publică dificilă Iar acum încercăm să luăm în considerare toate răspunsurile primite. Finanțarea sistemului prin taxe. În propunerea noastră, noi consideram că acest lucru corespundea cu proiectul nostru atunci când s-a adoptat legislația pentru farmacovigilență. Acolo se spune foarte clar că Uh, agențiile vor fi finanțate prin taxe și că furnizorii de servicii vor trebui să plătească aceste taxe. Acest lucru corespunde și situației actuale prin care agenției, agențiile percep taxe anuale și uh, de asemenea ținând cont de constrângerile bugetului anual al Uniunii Europene care limitează activitățile care pot fi finanțate. Există argumente care spun că trebuie să fie cheltuite fonduri publice, însă și alții care spun că aceste fonduri pot să fie mai bine utilizate în statele membre, în spitale și așa mai departe. În ceea ce privește unitate, unitatea taxabilă, această unitate taxabilă este uh, utilizată pentru plățile unei companii individuale. Însă trebuie să reflectăm și la numărul de produse pe care o companie le pune pe piață. Dacă și bineînțeles că monitorizarea este foarte importantă pentru fiecare produs. Așadar, definiția din directiva 2001-80-83 trebuie să fie cea utilizată. Această definiție nu include mm, concentrația substanței active. Așadar, deținătorul autorizării de punere pe piață trebuie să fie considerat uh, compania considerată compania și nu grupul la care, de care aparține. În ceea ce privește diversele taxe, în ceea ce privește taxele de raportare, aici pute, am putea să ținem cont de procedurile care implică un număr ridicat de produse medic medicinale, unde costurile sunt foarte ridicate. Atunci când stabilim suma acestor uh, taxe, trebuie să fie ținut cont, să ținem cont și de costurile taxelor membre. Noi estimăm în jur de 40 de raportări pe an atunci când raportările sunt mai consistente și necesită o taxă mai mare, considerăm și aici că ne gândim și la raportări care se referă da, doar la unul sau câteva medicamente. În acest caz, taxele ar putea să fie considerate prea ridicate și ar putea să exacerbeze problemele economice într-un stat care se confruntă cu probleme deja. Din perspectiva sănătății publice, nu cred că credem că trebuie să existe uh, elemente disuasive de ordin financiar. Nu trebuie să existe penalități financiare. Cu toate acestea, uh, legislația farmacovigilenței revizuită în urma cazului mediator spune că statele membre au mai puțină discreție în lansarea sau nu a unui, unei investigații impuse de legislație. Am discutat acest lucru și cu membrii PRAC și, după cum a spus doamna raportoare, deja situația s-a îmbunătățit și se, se consideră că fluxul de raportări poate fi gestionat. Însă, în același timp, există mai multe agenții implicate în procedură, nu este ca și autorizarea de punere pe piață. Apar noi agenții care, reprezint, care sunt co-raportori. Așadar, sperăm că în forma finală a textului de lege vom avea câteva evoluții pozitive. A, în legătură cu taxele RPAS, acestea ar, considerăm că ar trebui să rămână la nivelul propus, 90.000 de euro. Au fost, am calculat suma în funcție de costurile EMA și ale statelor membre. ...30% sunt costuri EMA și 70% costuri ale statelor membre. Există în jur de 600 RPAS-uri, deci EMA are un rol mult mai important de coordonare decât în cazul raportărilor. În ceea ce privește taxa anuală forfetară, nu considerăm că data plății ar trebui să depindă de data intrării în vigoare. Activitățile trebuie să fie finanțate deja acum finanțarea nu se limitează doar la aspecte de eurovigilență, de farmacovigilență. Agențiile, unele agenții încearcă să transmită un alt mesaj, însă trebuie să clarificăm lucrurile. Nu ni se pare ca data de 3, ca data de 1 iulie, că data de 1 iulie este o dată optimă. Eh, un alt punct este ține de actele, de, delegat, actele delegate. Reamintesc Comisiei dumneavoastră că importanța flexibilității este, ține în special de eh, taxa anuală. Suntem la începutul acestui proces, parametrii inițial trafic și ar putea să se ajusteze în ulterior în numele în funcție de unitățile taxabile și de alte taxe. Câteva răspunsuri la întrebările care au fost puse, dacă mi se permite, la câteva răspunsuri, la câteva întrebări voi încerca să răspund în scris, pentru că am înțeles că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. În ceea ce privește produsele pe bază de plante și homeopatice, trebuie să discutăm, să verificăm cu EMA în legătură cu reacțiile adverse înregistrate la asemenea produse, pentru a vedea dacă pun probleme de siguranță baza de date actuală în ceea ce privește farmacovigilența nu este legată de titlul medicamentului, însă, conform EMA, în momentul actual, doar 5 substanțe bazate pe plante sunt incluse pe lista celor pentru care este nevoie de RPAS în 2016 și 2018. Din câte cunoaștem, nu apare niciun fel de substanță homeopatică pe lista respectivă. În ceea ce privește medicamentele generice, se exclude trimiterea de RPAS-uri pentru medicamente unice. Generice reprezintă în jur de 10-15% din medicamentele actualmente pe listă. Din păcate, în momentul actual, EMA nu poate să Uh, cuantifice reacțiile adverse specific pentru generice. Însă EMA estimează că începând din, 19, din 2012 au notificat în jur de 70.000 de reacții adverse raportate în literatura mondială substanțe care pot să genereze există o corelare între uh, numărul de reacții adverse minim care este în jur de 2000 de reacții adverse pentru un produs care duce la declanșarea produsului de verific, procesului de verificare. În ceea ce privește declararea IMM-urilor, IMM-urilor și anumite excepții acordate acestora, din nou ne confruntăm cu o problemă legată de definiții. Pentru Emma ar fi prima dată când se exercită un asemenea mm, proces. De obicei, companiile farmaceutice sunt de dimensiuni mari. plata pentru coraportori, într-adevăr, nu am luat în considerare acest lucru în propunerea noastră, deci înțelegem de unde provine discuția. Și la Consiliu suntem pregătiți să acceptăm o asemenea discuție, însă trebuie să ne întrebăm cum putem să creștem această sumă. Este adevărat că atunci când discutăm despre bugetele naționale, este foarte dificil să facem comparații între agenții uh, și taxele pe care le propun. Mm, vedeți așadar ce, cu ce fel de probleme ne confruntăm dacă trecem la următorul uh, stadiu al exercițiului. Trebuie să lucrăm mult mai îndeaproape cu agențiile naționale pentru a înțelege costul operațiunilor. În ceea ce privește EMA și aceste activități, mm, în momentul de față, raportarea anuală a, ține de structura internă Uh, întrebarea este cât ne dorim să știm în plus și care este nivelul informației posibile comparativ cu povara administrativă pe care o presupune publicarea tuturor acestor informații. Uh, shape of this, of this uh, uh, regulation. Uh, so this is... Cam atât am avut de spus voi, vom trimite informații adiționale cu privire la procentaje, costuri, raportoare în scris. Mulțumesc. Și acum are din nou cuvântul Linda McEvan. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și colegilor pentru comentariile lor. Avem toată această dezbatere, cine plătește pentru farmacovigilență? Bineînțeles, acum vorbim despre faptul că avem anumite tarife pentru anumite munci. Guvernele oferă anumite infrastructură pentru a, ne asig- pentru a se asigura că oferă um, farmacovigilenței instrumentele necesare, dar să ne asigurăm, dar să ne fie clar că uh, acele costuri sunt mult mai mari decât ceea ce propunem noi aici. Costurile la care ne referim noi când vorbim de raportare nu sunt excesive. Anumite raportări, din câte am înțeles, sunt mai costisitoare decât altele, iar noi ne referim aici la o taxă forfetară. Nici companiile nu fac lobby pe lângă mine, încercând să mă convingă de faptul că au nevoie de uh, tarife deschise și să taxăm prețul real s-ar ajunge la prețuri astronomice. Prețurile pentru consultanță experte sunt foarte înalte din câte știm. Așadar, cred că abordarea cu taxa forfetară este cea mai bună. Nu ar trebui să exagerăm dimensiunile prețurilor în relație cu capacitatea companiilor de a plăti. Nu am primit prea multe uh, plângeri din partea companiilor cu privire la Uh, nivelul taxelor. Apoi, cu privire la cine ar trebui să fie raportor sau coraportor pentru aceste raportări, trebuie să analizăm mai îndeaproape și să vedem exact care sunt practicile, care sunt linile directoare ale EMA și cum funcționează toată situația. Am înțeles că există deja câteva reguli cu privire la cine poate să fie sau nu raportor și coraportor. -rap a sosit și Peter Liza, am discutat despre amendamentele tale cu privire la homeopatice și um, medicamentele pe bază, de plant, pe bază de plante. Homeopaticele sunt excluse oricum, doar cele care au cerut autorizație vor fi incluse, iar cele pe bază de plante, de asemenea, de exemplu, dacă un medicament pe bază de plante trebuie să facă un RPAS, atunci nu va fi vorba de o taxă forfetară. Dacă există o problemă și trebuie să facă ceva, atunci mie nu mi se pare logic că ar trebui să existe taxe. Dacă autoritățile cred că trebuie să se investigheze ceva. Eu nu cred că se aplică la homeopate, deoarece nu există cazuri. Am cerut această informație, nu am primit-o, dar nu cred că homeopaticele vor uh, trebui să facă RPS-ul sau PASS-uri. Apoi, cu privire la taxa forfetară, am cerut mai multe informații cu privire la cât de mult se află în bazele de date, cât de corect este. Însă aici nu ne referim la întreaga gamă de produse medicamentoase um, care nu necesită o rețetă. În multe probleme putem găsi soluții. Trebuie să ajungem la capăt cu problema bazei de date. Are nevoie EMA de, fo- de fonduri pentru a uh, menține această bază de date sau care este situația? Mi se pare că primim semnale mixte din partea agenției. Va avea foarte multe întrebări pentru EMA. Domnule președinte, am vorbit cu comisia, însă EMA, care cei care fac munca aceasta practică, nu este aici să ne dea răspunsuri nu este foarte eficient din punct de vedere al muncii în Parlament. Voi încerca să găsesc soluții, voi vorbi în continuare cu raportorii din umbră și sper că vom ajunge la o soluție cât de repede posibil. Mulțumesc, Linda McEvan. Astăzi am discutat acest proiect de raport pe data de 17 decembrie urmează să-l votăm și în plenara din aprilie probabil vom discuta acest uh, raport și îl vom uh, adopta. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Continuăm acum cu punctul 7 de pe ordinea de zi, raportul doamnei Pilar Ayuza. Doamna Ayuza, aveți cuvântul. Pues muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre raportul cu privire la uh, materiale productive vegetale. Este vorba de un raport care se dorește mai flexibil și mai simplu atunci când vine vorba de producătorii de astfel de materiale, productivitate, diversitate, sustenabilitate, iată aspecte care sunt vizate. Se vorbește despre abrogarea 12 directive sectoriale și adoptarea unui regulament uh, cuprinzător care are 146 de articole și multe anexe. Ar putea fi vorba de mai multe, mai mult de 90 de acte delegate și de punere în aplicare care vor fi conferite comisiei în urma acestei schimbări. Așadar, oricine care face aceste lucruri în timp liber sau pentru consumul propriu, poate continua să facă schimburi cu alți astfel de uh, oameni cu hobby-uri în acest domeniu, fără să fie supus acestui regulament. Însă legea nu are în nu ia în vedere tipul materialului, dimensiunile companiei și așa mai, de, mai departe. Acest înseamnă că anumite materiale vor fi supuse doar anumitor reguli de înregistrare, pe când altele vor fi supuse unor teste adiționale. Mai există și reducerea poverii administrative pentru micro-întreprinderi, de exemplu piețele de nișă, varietăți de nișă, toate acestea nu vor fi supuse înregistrărilor. Micro-întreprinderile vor fi de asemenea exonerate de uh, taxe. Iată așadar că este propunerea Comisiei. Combinarea tuturor acestor directive tehnice cu caracter tehnic înseamnă următorul lucru. În noul regulament vom avea foarte multe sectoare diferite împreună, iar aceste sectoare au necesități diferite și s-ar ajunge la o denaturare a pieței. S-ar ajunge la neînțelegeri între anumite sectoare. De asemenea. Există mult prea multe aspecte generalizate în acest uh, regulament, pentru că sunt aduse la oaltă uh, aspecte foarte diferite care lasă loc multor interpretări și se va ajunge la probleme când vine vorba de punere în aplicare, deoarece nu există o metodă armonizată de punere în aplicare în întreaga Uniune. Propunerea comisiei cuprinde prea multe acte delegate și de punere în aplicare, peste 90, după cum am spus. Multe elemente ar rămâne în afara regulamentului de bază, elemente importante. Așa, dar în avizul meu am propus anumite clarificări ale definițiilor, de exemplu definiția diferitelor tipuri de materiale reproductive. Am înlăturat și ideea de aspectului comercial. Încercăm de asemenea să ne asigurăm că există controle oficiale ale materialelor standard după plasarea lor pe piață. Propunerea nu definește genul și speciile, genurile și speciile care sunt supuse certificării. Înseamnă că ar trebui să se abordeze această problemă printr-un act delegat pe viitor și astfel s-ar putea înregistra întârzieri, care nu sunt de dorit. Și astfel s-ar putea ajunge la denaturarea anumitor piețe. Iată de ce am introdus o anexă în raportul meu unde sunt definite unde sunt definiți uh, termenii pentru genurile și speciile vizate. Comisia ar trebui să aibă de asemenea o propunere pentru adaptarea, modificarea sau actualizarea sau chiar includerea de noi specii în acea anexă. Dar această anexă trebuie să existe, repet. În ceea ce privește varietățile neînregistrate, Trebuie să existe termene limită pentru punerea pe piață acestor soiuri în cantități limitate de material reproductiv. La ora actuală ce avem? Creăm sau suntem pe punctul de a crea o piață paralelă pentru soiuri neregistrate. Când vine vorba de persoanele care persoanele care aparțin organizații care au ca scop conservarea, care produc și comercializează semințe și plante, Comisia propune ca acestea să fie excluse, după cum am spus, dar nu sunt de acord cu această poziție. S-ar putea crea, astfel, o rețea paralelă pentru acest material de înmulțire. Apoi, în privința schimburilor uh, în natură între particulari, acestea ar trebui limitate la cantități reduse. Nu ar trebui să existe activități comerciale care se desfășoară în paralel. Când vine vorba de uh, soiurile locale din piețele de nișă și înregistrarea acestora, bine, aceste piețe de nișă trebuie definite foarte bine. Astfel vom putea evita punerea în aplicare nediscriminatorie a, a regulamentului. Și micro ar trebui să contribuie la acest registru. Bineînțeles, acestea au mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri sub 2 milioane de ori, întrucât ele reprezintă marea majoritate a operatorilor din acest sector. Mul, uh, foarte puțini operatori care nu sunt micro-întreprinderi ar putea fi uh, uh, separate și ar putea defini uh, micro întreprinderi și mult mai multe întreprinderi ar fi exonerate de a participa la registru. Altfel vom ajunge la o rețea paralelă de um, agenți care fac schimb cu aceste semințe. Nu avem nevoie de, au, de um, auditori în fiecare an. Statele membre ar trebui să decidă, după cum consideră ele, că sunt nevoile, sector, sunt nevoile sectorului. Apoi, în ceea ce privește inspecțiile și prelevările de probe și testările, acestea trebuie să fie justificate de o necesitate care ține de control, nu de voința aleatoare a operatorului. Iar apoi, într-o chestiune, încă o chestiune care mi se pare foarte importantă mie, când vine vorba de acest nou regulament, Comisia Europeană înființează un nou registru al clonelor. Înainte nu am avut acest uh, lucru. Cred că ar trebui să îl eliminăm. Mi se pare o eroare conceptuală foarte gravă. De ce spun acest lucru? Eu nu sunt un expert în clone, însă mai mult, de mai mult de 20 de ani am lucrat la registrul varietății soiurilor în țara mea. Și când vine vorba de selecția soiurilor de clone. Experiența mea mi arată că atunci când am vorbit cu experții geneticieni, am înțeles din acele conversații următorul lucru. Înțeleg destul încât să-mi dau seama că aceste clone ar trebui să fie retrase din propunere. Așadar, registrul clonelor ar trebui să fie eliminat. Le cer tuturor celorlalți raportori din umbră să mă sprijine și le cer și colegilor deputați, deoarece este important. În ceea ce privește clonele, Care este problema? În acest regulament există o definiție foarte clară a clonelor. Acesta se aliniază definițiilor Organizației Internaționale pentru Protecția Noilor Soil, Soiuri și spe, uh, Specii. Însă apoi, textul se referă la alte forme de clone, tipuri de clone, și la anumite genotipuri care ar putea să fie diferite, care se pot găsi într-un anumit soi acestea ar putea fi tratate într-un mod individual și selectate individual. Pentru mine este inacceptabil într-un text legal. Nu, pute, nu putem avea o definiție legală, iar apoi să aplicăm altceva similar unor alte uh, soiuri, dar uh, cumva să fie în paralel cu definițiile obișnuite. Putem discuta ce înseamnă soi, putem discuta ce înseamnă clonă, și ce înseamnă selecția plantelor. Putem face această discuție foarte bine. Însă dacă doriți să aveți aceste discuții bilaterale cu mine, putem să o facem. Putem discuta și cu Comisia. Vă mulțumesc. Pavel Poc este primul dintre raportorii dintre care acum urmată de Corin Lepaj. Mulțumesc, vă rog să vă pregătiți căștile. Sunt de acord și într-o oarecare măsură sprijin opinia raportoarei. Am câteva întrebări care vizează aceste aspecte. De ce această de ce ni, ni se prezintă, de ce ni se înaintează această propunere la ora actuală? Acum ne va fi foarte greu să ne ocupăm de această problemă având în vedere faptul că imediat se termină mandatul Parlamentului European. Am vorbit cu multe părți interesate și cu toții mi-au spus același lucru. Sistemul actual din Europa se bucură de respectul comunității internaționale, este considerat foarte bun și trebuie să fie menținut. Așadar, de ce încercați să reparați ceva ce nu este defect? de ce încercați să înlocuiți 12 directive sectoriale printr-una singură, care nu va putea să facă, să fie omogenă. Comisia încearcă să se refere și la materialul uh, de înmulțire din silvicultură și acest lucru nu are cum să aparțină domeniului aplicare. Apoi, când vine vorba de semințe, și apoi semințe din uh, horticultură. Acestea sunt domenii complet diferite. Orice încercare de a combina toate aceste lucruri într-un singur text legislativ este sortit eșecului din start. Publicul este foarte împotrivit. Mă întreabă de ce încercăm să distrugem ceva ce funcționează, ceva ce este bun pentru industria semințelor din Europa. Eu nu am răspuns la această întrebare. Avem mai multe petiții, avem feedback din partea publicului. Toate acestea ne spun că se referă la lucruri care nu se află în propunere, de exemplu transferul materialului de înmulțire sau schimburile echivalente între neprofesioniști sau băncile genetice și alte resurse în scopuri științifice. Comisia spune că nu dorește să dilueze regulile prezente prin propunerea lor, deoarece se teme ca imaginea materialului de înmulțire va scădea. Atunci, însă, de ce diluați regulile existente? Propunerea actuală diluează regulile actuale din multe state membre. Răspunsul se află poate undeva în această directivă. Doamnelor și domnilor, există un registru european. Dacă un operator își înregistrează la nivel național semințele, înseamnă că instituția națională va trimite această înregistrare registrului european, așadar acesta există în prezent. Însă ce dorim prin această propunere? Crearea unui, unei, uh, un instrument de marketing pentru corporațiile mari internaționale. Aceasta este ușița lor din DOS ca să intre pe piața europeană. Nici nu pot să-mi închipui care va fi rezultatul final. Am scăpat de acta. Acesta ar fi fost un instrument care, în mod brutal, ar fi atacat copyright-ul și așa mai departe. Iar acum că am făcut acest lucru, propunerea actuală ne este înaintată și eu cred că cuprinde anumite elemente care chiar ar putea să facă rău industriei semințelor din Europa. În ceea ce privește actele delegate. Comisia ar trebui să aibă încă 90 de acte adiționale. Doamne sfinte, ar trebui să votăm o propunere care oferă Comisiei Europene un cec în alb, practic. Vom adopta ceva și le spunem lor să, ne, să decide detaliile. Mi se pare extrem de, de ciudat și de absurd. E ceva picat din senin, nu ar trebui să facem aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește micro-întreprinderile, și raportoarea s-a, referit pe bună dreptate la acest aspect. Dacă am lăsat propunerea așa cum este la ora actuală, aceste companii din piețele de nișă, ce ar face? El ar putea cu ușurință să furnizeze uh, în, întregii piețe din țara mea, nu numai mici pachetele de semințe pentru horticultură, horticultură ci și semințe pentru cereale. Definiția nu are niciun sens. Ar acoperi fiecare companie de semințe. Să ne întoarcem la definiția, defini, la definiția actuală din uh, CAP, din politica agricolă comună. Articolul 6 are nevoie de revizuiri. Pentru că în PAC am definit deja mici agricultori. La ora actuală, articolul respectiv nu face bine nimănui. Dacă această propunere s-ar referi la situația actuală de ilegalitate sau de semi-ilegalitate, în multe state membre într-adevăr există o piață gri, atunci uh, aș avea o altă opinie, însă în forma sa actuală, propunerea actuală nu rezolvă nimic. Întrebarea de bază este următoarea. Care era problema? Ce problema a fost percepută de cât statele membre care să ceară o, o rezolvare de natura acestei propuneri? Nimeni nu mi-a explicat acest lucru. Din ce motiv ar trebui să, să schimbăm statul quo? Și o încă întrebare. Care este plus valoarea acestui regulament? Nu văd o plusvaloare. Ce va simplifica? Va complica lucrurile. Cred că va fi o măsură vătămătoare pentru toată lumea. Sunt foarte rezervat așadar, sprijin raportarea în efortul ei de a îmbunătăți propunerea comisiei prin amendamente, bineînțeles, dar având în vedere timpul pe care îl avem la dispoziție va fi foarte greu. Mai trebuie să spun un lucru. Mă voi gândi intens dacă n-ar trebui pur și simplu să prezint un amendament pentru uh, respingere. Nu văd nici cel mai mic motiv de ce încercăm să rezolvăm problema acum. Da, o declarație foarte clară. Foarte bine. Continuăm cu Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportoare pentru raportul său. Este un subiect foarte important, deoarece semințele stau la baza lanțului alimentar și la baza autonomiei uh, lanțului alimentar. De asemenea, este important să asigurăm biodiversitatea semințelor noastre, semințe adaptate diverselor uh, condiții locale din Europa și, de asemenea, semințe adaptate schimbărilor climatice care se află deja în plină desfășurare. Concetățenii noștri s-au mobilizat foarte tare, deoarece înțeleg uh, foarte bine care sunt mizele O parte din schimburile respective au uh, loc într-un cadru necomercial și ar trebui ca lucrurile să rămână așa. Este nevoie de reguli. De exemplu, semințele din agricultura biologică trebuie să răspundă la criterii diferite de cele din uh, agricultura industrială. Comisia de semne de bunăvoință atunci când vorbește despre semințele pentru horticultură, agricultorii care își produc propriile semințe și asociațiile care promovează biodiversitatea agricolă. Este important ca schimburile între agricol să fie recunoscute, așa cum uh, propune textul, însă definiția trebuie să fie mai precisă, mai ales în ceea ce privește materialul heterogen, deoarece acesta nu trebuie să conțină amestecuri, nici să fie brevetat. Mi se pare un aspect important care trebuie subliniat. Doamna raportare a propus suprimarea clonelor și sunt de acord cu această propunere. Mici agricultori, mici fermieri nu ar trebui să fie considerați operatori, Definiția operatorilor trebuie să fie clară și trebuie să-i excludă în mod expres. Apoi, schimbările de cantități reduse trebuie să fie de asemenea excluse din legislație. Mă refer mai ales la materialul de înmulțire de nișă. Apoi, în ceea ce privește micro legislația comunitară, criteriile de 2, sub 2 milioane și sub 10 angajați nu pot fi aplicate dar cred că ar trebui să existe o derogare pentru asociațiile, asociațiile care au scopul de conserv, a conserva. Criteriul de sub 10 angajați nu se poate aplica în cazul lor. Plantele cu polenizare deschisă nu ar trebui să fie supuse regulilor de înregistrare și de certificare. Am analizat un dosar și la începutul dimineții susțin că autoritățile publice ar trebui să facă aceste controle, nu uh, trebuie să fie făcute de către um, agenții respective, deoarece agenții de dimensiuni mai mici nu ar putea să facă aceste controle. Vă mulțumesc, Corin Lepaj, are acum cuvântul Satu Hasi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru că și-a clarificat pozițiile și pentru proiectul de raport. Cu unele puncte sunt de acord cu raportoarea, cu alte puncte, din păcate, nu pot fi de acord. Doamna Iuso. se întreabă pe bună dreptate necesitatea de a avea această propunere în uh, întregimea sa, pentru că legislația actuală nu este uh, veche, nu există motive întemeiată de nemulțumire și statele membre, de fapt, nu au cerut această propunere legislativă. Drept urmare, pentru verzi, nu, noi nu aveam nicio problemă dacă am respinge din start propunerea făcută de comisie. Sunt de acord, pe de altă parte, că foarte multe elemente din propunerea comisiei urmează să fie reglementate prin acte delegate. Ei bine, cred că nu putem accepta o asemenea situație. În legătură acum cu elementele care sunt diferite de abordarea raportorului. Cel mai important lucru se leagă de îngrijorările noastre vis-a-vis -vis de biodiversitate. Pentru noi, principala îngrijorare legată de această propunere legislativă se referă la protejarea biodiversității agricole, pe de altă parte protejarea dreptului fermierilor de a avea libertatea de a lua decizii, decizii bazate pe, pe informații. Din punctul de vedere al uh, micilor uh, fermieri, raportarea merge mai departe decât comisia și nu pot fi de acord cu acest lucru. Există foarte multe informații referitoare la importanța biodiversității, nu doar în natura sălbatică, dar, și, dar chiar și în agricultură. Diversitatea culturilor noastre reprezintă un fel de, asig- de asigurare în fața schimbărilor din viitor pe care, le, pe care nu le putem prevedea 100%. Nimeni nu poate ști care sunt uh, dacă vom avea nevoie de unele caracteristici ale unui uh, soi actual cândva în uh, viitor, tocmai pentru a putea obține soiuri care să facă față schimbărilor climatice sau dacă vor apărea unele boli care vor distruge unele culturi, așa cum știm că s-a întâmplat cu unele specii de banane, vom avea nevoie de noi specii în momentul respectiv. Încă nu avem o poziție finală în legătură cu unele detalii, unde ar trebui stabilite unele limite și așa mai departe, însă ce ne dorim este să ne asigurăm că există posibilitatea pentru operatorii care își desfășoară activitatea tocmai pentru a păstra în viață și pentru a proteja soiuri uh, tradiționale și, în general, biodiversitatea în, ag- în agricultură și mai ales din punctul de vedere al uh, soiurilor de legume și a unor uh, specii de copaci. Cred că în general, modul în care doamna Iuso a propus stabilirea unor limite, în aplicarea unui sistem mai strict în unele cazuri, în mai bine, noi cred că am dorit să mergem într-o direcție complet opusă. O altă problemă importantă pentru noi este transparența. Trebuie să garantăm că organizațiile modificate genetice și alte materiale de reproducere um, cu controversate nu pot ajunge în lanțul uh, de furnizare a semințelor tocmai pentru a înțelege foarte clar care, sunt, uh, care este materialul uh, de reproducere existent. Și în plus, considerăm că schimburile tradiționale între fermieri de semințe nu ar trebui să facă obiectul acestui regulament. Mulțumesc. Nu mai este niciun alt raportor din umbră alături de noi? Sau nu? Nu? Uh, Linda McEvan, urmează să aibă cuvântul uh, doamna Kadenbach și Julie Gerling. Da, îmi cer scuze. Uh, iau cuvântul în numele lui Jean, care dorește să-i mulțumească, să-i mulțumească doamnei Iuso pentru munca sa, ca întotdeauna, și, din păcate, nu este prezent aici pentru a răspunde la discursul foarte util al domnului Poc, deci sper că voi putea să-i răsp- să răspund eu în locul lui în momentul în care veți auzi ce avem noi de spus vis-a-vis -vis de această propunere, veți înțelege că am fi foarte fericiți dacă am um, dacă nu am fi de acord cu această propunere și am retrimit o comisie. Deci dacă propunerea dumneavoastră ar fi una serioasă, am fi dispuși să discutăm. Revin însă la premisa că acest lucru nu se va întâmpla. Există un, unii pași pozitivi în uh, propunerea comisiei și anume înregistrarea semințelor și plantelor la nivel uh, european, lucru care ar reduce costurile administrative Însă acest potențial se, ar deveni realitate doar dacă lucrurile se desfășoară în mod uh, adecvat. Nu suntem siguri de acest lucru pentru că sistemul este unul opac și nu-i cunoaștem detaliile. Dorim să vedem dacă, într-adevăr, cerințele și necesitățile fermierilor sunt oglindite prin această propunere, însă nu putem înțelege dacă acest lucru se întâmplă sau nu. Un număr foarte mare de acte delegate este propus și în multe cazuri recursul la asemenea acte delegate sau de până în aplicare nu este justificat și nu considerăm că este nevoie de ele. Aș dori să întreb Comisia dacă acestea uh, țin, țin seama de competențele Uniunii Europene, pentru că noi nu considerăm că este cazul. În plus, propunerea se referă la uh, acordarea de acte delegate Comisiei pentru o perioadă nedeterminată. Și am dorit să știm de ce se face acest lucru. Din punct de vedere al simplificării, este un cuvânt minunat și cred că toți politicienii în general sunt de acord cu simplificarea. Problema este că aici avem un cuvânt gol, nimic din propunere nu ne îndreptățește să credem că simplificarea va deveni o realitate, mai ales când vine vorba de prevederile uh, legate de uh, grădinari. De curând, o societate care uh, se ocupă de semințe din Regatul Unit m-a abordat. Este vorba de o, o zonă undeva din Sunderland, de un soi de varză din uh, Sunderland și este vorba de o soi de varză care nu ar fi crescută niciodată de, pentru scopuri industriale, ci doar de uh, grădinari care se ocupă de această activitate ca un hobby. Chiar dacă Uh, suprafața este relativ mare pe care se crește specia respectivă. Societatea care introduce pe piață acum acest soi consideră că prețurile, uh, costurile pentru ei ar fi prea mari deci ar avea nevoie de 2 ani de zile pentru a acoperi de activitate comercială pentru a acoperi costurile de înregistrare și 8 ani de activitate pentru a ajunge la un uh, profit. Este un lucru uh, ridicol pentru că știm foarte bine că majoritatea grădinarilor păstrează materialul de reproducere mai mulți ani, nu un singur an. Deci nu înțeleg de ce uh, materialul de reproducere a plantelor trebuie să facă obiectul unui nou regulament. Nu înțeleg care sunt beneficiile. Înțeleg că Comisia a transmis Consiliului că a luat notă de toate aceste îngrijorări legate de obligativitatea de a înregistra semințele și noi am dorit să înțelegem cum consideră Comisia că va modifica propunerea înainte ca noi să trebuiască să o votăm. Dacă într-adevăr această propunere va fi modificată, ne întrebăm dacă va fi modificată în întregimea sau, sau doar, uh, doar articolul 50. În legătură acum cu anexa 1, cred că aici ar, am putea, cred că Comisia a clarificat că nu își, că nu aceasta este intenția de completare a acestei anexe. Doamna Iuso, cred că propunerea dumneavoastră este una utilă, dar cred că până la urmă trebuie să renunțăm la toate aceste de conexa 1. Analiza de impact a Comisiei nu este una foarte bună pentru că nu aduce dovezi uh, în legătură cu impactul acestei propuneri și nu pare de fapt că a identificat opțiuni reale de acțiune. Se subliniază importanța accesului la piață pentru culturi minore, Totuși, nu există un acces suficient pentru grădinari de mici dimensiuni, grădinari care au această activitate ca hobby, toate barierele legate de semințele pentru legume, pentru fructe, deja au fost înlăturate, deci nu înțeleg de ce mai avem nevoie de propunerea comisiei. În plus, comisia propunere să fie extinse competențele biroului autorităților competente. Nu înțelegem care ar fi beneficiile, cu excepția impunerii unor uh, controle suplimentare și nu înțelegem de ce avem nevoie și de aceste controle suplimentare. Și apoi, dacă vom discuta această propunere, cred că ea trebuie simplificată. Foarte multe articole, de exemplu articolul 37 referitoare la, referitor la produsele de nișă, ar putea fi formulate mult mai uh, simplu. Cred că este de responsabilitatea unui legiuitor uh, bun. Mulțumesc, Julie Görling. Acum Linda McEvan, urmată de Karin Kadenbach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este a doua propunere legislativă pe care o discutăm astăzi, prin care se încearcă uh, comasarea mai multor acte legislative într-o singură propunere, intenția fiind simplificarea, dar până la urmă rezultatul pare să fie complicarea și recursul la foarte multe acte delegate, astfel încât nu mai știm la ce să ne așteptăm și se pare că amânați pe mâine toate problemele legate de detalii. Nu credem că problemele vor putea fi rezolvate astăzi, pentru că până la urmă Parlamentul va putea pur și simplu să accepte sau să refuze anumite lucruri, dar uh, trebuie să discutăm uh, propunerile în uh, detaliu. Așa s-a întâmplat ieri când am discutat orele de lucru pentru piloți, de exemplu. Deci cred că, domnule președinte, această abordare a Comisiei de consolidare, nu știu, mă întreb care sunt beneficiile, așa cum uh, a făcut-o și Pavel Poc. Trebuie să înțelegem care este problema pe care doriți să o rezolvați și cum o rezolvați. Dacă nu este o problemă mare, nu înțeleg de ce avem nevoie să o reparăm. Știm foarte bine și cu s-a întâmplat și cu sănătatea animalelor, nu știu, în urmă cu doi ani Mă îngrijorează de asemenea momentul ales pentru a veni cu asemenea propuneri legislative imense. Nu știu care, va fi, care este poziția în Comisia Agri competentă pe fond, dar Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că să vină cu asemenea propuneri la sfârșitul mandatului legislativ, dar nu vă puteți aștepta din partea Parlamentului că va clarifica lucrurile în 5 minute, aspecte pentru care Comisia a avut nevoie de 5 ani pentru a înțelege care este situația. La fel, și cu, la fel s-a întâmplat și cu farmacovigilența. Comisia a avut nevoie de 2 ani pentru a înțelege care este situația și cere Parlamentului să meargă înainte foarte repede. Um, um, ornamental varieties and the whole issue of Acum, elementele specifice din această propunere, plantele ornamentale, uh, plantele din uh, livezi. Se pare că costurile vor fi prea mari și beneficiile prea mici și uh, ceea ce a spus Julie Gerling, dacă comisia va retrage sau nu propunerea, cred că este un punct important. Trebuie să știm ce se va întâmpla. Pentru că dacă nu, va deveni o altă poveste împotriva Uniunii Europene peste tot în Europa, în toate ziarele și văd că și colega noastră este de, de, de acord, vom avea asemenea titluri. Cred că trebuie să ne punem această întrebare. Ce avem de câștigat în urma unei propuneri? Ce încercăm să facem? Și mie nu mi se pare că a existat un proces suficient de profund de reflexie vis-a-vis -vis de impactul acestei propuneri. Uh, Desigur, vom veni cu amendamente în legătură cu amendamentul 11 de ștergere aceste propuneri. Se pare că există un consens între noi din acest punct de vedere, dar, domnule președinte, nu cred că 5 luni înainte de alegerile electorale este momentul potrivit de a discuta o asemenea propunere legislativă atât de largă. Avem nevoie de timpul necesar pentru a discuta o asemenea propunere. Doamna Kadenbach. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu sunt raportoare din umbră din uh, numele grupului nostru politic în Comisia Agri și ieri colegul nostru Silvestri a prezentat raportul. Am avut un schimb de opinii și o audiere a unor experți și ne-am pus și noi aceeași întrebare ca și astăzi. De ce avem nevoie de această propunere legislativă? Ieri am auzit că din acest punct de vedere al materialului de reproducere a plantelor, a semințelor. În Europa există un cadru legislativ exemplar. Uh, ne-am descurcat foarte bine până acum cu aceste 12 propuneri de, cu aceste 12 directive. Nu știu dacă a fost vorba de o greșeală de interpretare vorbindu-se de un regulament. Ich stolz war, nämlich die nationalen Spielräume, die uh... Cred că trebuie să fim mândri despre spațiile de manevră care există în, state, în statele membre, lucru care ar dispărea în urma acestei propuneri. Și în al doilea rând, uh, mă, mă îngrijorează și nu prea înțeleg titlul propunerii legislative. Și apoi este vorba de domeniul de aplicare a fostelor 12 uh, uh, directive, 250 de specii, care urmează să fie extinsă la 3500 de specii, deci toate plantele care cresc pe această planetă. Și nu am înțeles uh, nici ieri de ce se dorește acest lucru. Cred că mă pot alătura propunerilor făcute astăzi. Cred că această propunere trebuie pur și simplu retrimisă Comisiei Europene. Nu există niciun motiv de a propune amendamente de modificare pentru că nu există nicio rațiune. Nu avem suficient timp la, la dispoziție, de exemplu. Nu știm cine este beneficiarul, avem anumite presupuneri, dar uh, cred că acest lucru uh, nu va servi biodiversității. Ne-am întrebat uh, de ce uh, trebuie certificate toate, toate soiurile, toate speciile de semințe și avem impresia că propunerea, uh, propunerea comisiei își dorește tocmai acest lucru. Nu știm ce se va întâmpla cu sămânța uh, plantată acum de comisie pe viitor, mai ales în contextul numărului imens de acte delegate la care dorește să recurge Comisia. Cred că nu, nu vor fi avant, avantaje nici pentru sectorul industrial, nici pentru consumatori, nici pentru biodiversitate și nu cred că este momentul oportun pentru ca Parlamentul European să discute acest lucru. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Deci, într-adevăr, trebuie să aruncăm această propunere la coșul de gunoi și rămâne de văzut care urmează să fie pașii următori și pot să vă spun că în... cred că ar trebui să aruncăm la picioarele comisiei această propunere, dar să vedem ce are de spus comisia. Möchte jemand sprechen? Dorește cineva să ia cuvântul dacă, din partea comisiei, dacă nu, raportoarea va avea din nou cuvântul. Totuși. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva motive în legătură cu care regulamentul a fost propus. s-a făcut o evaluare la cererea statelor membre în legătură cu materialul de reproducere, evaluare care a dus la o serie de propuneri care pot să fie rezolvate printr-un nou cadru legislativ. Voi enumera câteva dintre problemele respective, complexitatea și fragmentarea sistemului legislativ actual, 12 directive, dintre care nu toate sunt noi, unele dintre ele datează din anul 1966 sau din anii 70. Cred că doar două directive sunt, de fapt, de natură recentă. Au fost elaborate pe durată de 30 de ani, au ținut cont de contexte tehnice, abordări diferite, ceea ce a dus la fragmentarea sistemului. De asemenea, a fost necesar ca directivele să fie aliniate cu sistemul introdus de tratatul de la Lisabona și necesitatea de a îmbunătăți necesitatea de îmbunătățire în ceea ce privește simplificarea, flexibilitatea mai mare pentru operatori, păstrarea agro și, divers, agro și biodiversității, și cu colaborarea între statele membre. O abordare unificată care a fost a fost uh, confirmată la pregătirea planului de acțiune și în timpul consultărilor cu statele membre. De aceea, am făcut propunerea actuală care menține principiile de bază ale legislației actuale, adică înregistrarea soiurilor și certificarea înainte de punerea pe piață, pentru a acorda o, o informații tuturor utilizatorilor, asigurarea sănătății, calității și identificarea acestor materiale pe piață, precum și susținerea uh, și conservarea genet- resurselor genetice. În ceea ce privește actele secundare, aș menționa faptul că directivele actuale în vigoare cadrul actual este bazat pe 12 directive și 90 de acte secundare în ceea ce privește actele delegate și de punere în aplicare propuse în, în, de către noi. Am, le-am uh, contabilizat și estimarea noastră este că numărul de acte delegate și de punere în aplicare ar reprezenta cam 30, deci o treime din cele 90 de acte suplimentare necesare în momentul actual. Au existat și probleme legate de anumite noțiuni din noua propunere și aș dori să răspund în special întrebărilor puse în legătură cu piețele de nișă. Intenția comisiei a fost să înființeze un sistem ieftin și simplu care să permită diversitatea materialelor pe piață, de asemenea conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice ale, pentru plante. Uh, luăm în considerare și piețele locale și lanțurile de furnizare scurte pentru a nu se înființa uh, piețe paralele. Uh, o altă întrebare vizează materialul eterogen și aceste materiale sunt importante pentru agricultura biologică, pentru crearea rezistenței la dăunători. Bineînțeles, aceste materialele trebuie să fie identificate. Avem deja un grup de lucru pe acest concept pentru a pregăti actele secundare ulterioare pentru aceste materiale eterogene. În ceea ce privește clonele, mm, idee menționată în raportul doamnei Ayuso și care a fost ridicate. Înregistrarea clonelor de, deja se uh, efectuează în anumite state membre, în anumite zone sau regiuni. Uh, poate că înregistrarea ar trebui să fie, fie încă în vigoare acolo unde este cazul, însă trebuie să discutăm mai mult despre cazurile particulare. În ceea ce privește testele care vizează activitatea operatorilor, există două niveluri. Operatorii pentru a avea capacitatea de a emite o certificare trebuie să fie autorizați de către autoritatea competentă. Ulterior, autoritatea competentă face un audit al operatorilor certificați pentru a se asigura că sunt în conformitate cu cerințele. Independent de acest audit, vor exista, o, un, vor exista un anumit număr de controle bazate pe risc efectuate de către autoritățile competente în funcție de riscul de neconformitate al materialelor stabilit de regulament. Mai mult, dacă operatorii nu au capacitatea de a desfășura activitățile singuri sau sub, autoriz- sub, sub supravegherea autorităților, au posibilitatea de a solicita autorităților competente de a efectua operațiunile respective. Deci, există posibilitatea ca autoritatea competentă să efectueze operațiunile respective. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumesc. În, fine, o să dau, în final o să dau uh, cuvântul raportoare din nou. Muchas gracias. He escuchado atentamente. Eh, Mulțumesc, am ascultat cu mare atenție cele spuse și împărtășesc uh, multe dintre. Este adevărat că nimeni nu a solicitat această propunere. Și poate că s-au făcut uh, s-au depus amendamente, însă până acum nimeni nu a cerut o propunere total nouă. Uh, propunerea se aplică multor sectoare, sectorului forestier, silvicul. Poate acolo ar fi fost necesară o, um, o legislație suplimentară. Nu vrem să creăm piețe paralele însă comerțul de semințe și de puieți va fi în mâinile IMM-urilor. Atunci când vine vorba despre clone, avem o definiție a clonelor în proiect, definiție corectă, care corespunde cu definiția Uniunii Internaționale pentru Protecția Soiurilor de Plante. Însă, legislația face referire la genotipuri care se pot regăsi într-un anumit soi, care pot să fie individuale. Însă, o clonă este o plantă care nu, poate să fie, care nu se poate diferenția de o alta. Am aici două etichete pentru plante specifice, un pașaport fitosanitar Acolo se menționează numele obișnuit, numele botanic și după aceea se menționează clonă. Există anumite soiuri specifice, însă întotdeauna se menționează clona din care provin. Pentru mine, atunci când uh, creăm legislație din ce în ce mai complexă, uh, mi se pare așadar foarte complicat să introducem și clonele. Legislația actuală, de fapt, nu vizează clonele, deci aș, ar, aș fi de părere ca clonele să fie eliminate total din proiectul actual. Yeah. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor sper că cât mai puțină a fost uh, stabilită pe data pe 10 decembrie. Pe 22 și 23 uh, ianuarie vom vota în Comisia Agri. În uh, lunile februarie-martie va avea loc votul și, votul și poate în acest mandat legislativ vom vota și în plenară. Vă mulțumesc! Ne revedem uh, după masă la voturi. Vă doresc o pauză de prânz cât mai plăcută, poftă bună și ne, re, ne revedem la ora 15 fix când vom începe votul pe marginea nivelului de sunet al autovehiculelor.